Dragi colegi, vă propun să începem această reuniune. Punctul 1 este adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să vă informez că punctele 18 și 23 sunt prevăzute mâine și mâine trebuie să adoptăm toate cererile de mobilizare a Fondului de Ajustare la Globalizare, căci Comisia pentru Bugete ne așteaptă avizul. Vom examina de asemenea un punct suplimentar tot legat de o mobilizare a fondului în beneficiul Olandei. Dacă nu sunt observații, considerăm că ordinea de zi este adoptată. Trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 25 și 26 octombrie și din 8 și 9 noiembrie, dacă nu sunt observații cu privire la procesele verbale înainte de sfârșitul reuniunii, acestea sunt considerate adoptate. În sfârșit, în ceea ce privește comunicările, aș vrea să vă anunț că, spre marea noastră surprindere, după cum vă puteți imagina, această reuniune este transmisă pe internet și poate fi, deci, urmărită online. Am încheiat cu această primă parte a ordinii de zi și trecem la punctul 4. O așteptăm pe doamna ministru care va ajunge fără îndoială în curând. Euh, Dragi colegi, vă propun să ne reluăm lucrările. Avem plăcerea de a îi ura bun venit doamnei Joel Mitche, ministrul ocupării forței de muncă și a legalității de șanse. Va face bilanțul președinției franceze, spune doamna președinte, și se corectează bilanțul președinției europene și vom avea și un schimb de opinii informal cu doamna Links după desfășurarea unui EPSCO pe 6 și 7 decembrie. Organizăm această întâlnire în două etape, de comun acord cu doamna ministru. O primă etapă pentru a discuta despre ceea ce s-a făcut în timpul președinției belgiene a Uniunii Europene, după care vom discuta despre guvernanța economică și despre coordonarea EPSCO-ECOFIN. Doamnă ministru, aveți cuvântul pentru această primă parte. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a face acest bilanț oarecum timpuriu, pentru că ne mai rămâne încă o lună, totuși, în cadrul acestei președinții însă avem deja anumite elemente în cadrul președinției belgiene. Atunci când am venit în luna iulie pentru a explica care sunt principalele noastre obiective, am spus că în ceea ce privește ocuparea, obiectivele președinției belgiene sunt de două tipuri. Pe de o parte, tot ceea ce ține de politica de ocupare, marile obiective în domeniu și, pe de altă parte, un alt aspect fundamental, elementele ce țin de guvernanța economică și anume de a plasa ocuparea în centrul politicilor macroeconomice și de a pune ocuparea în centrul mecanismului de supraveghere economică. Este ceea ce am și făcut. Am spus în ceea ce privește ocuparea că trebuie să abordăm două provocări majore pentru termenul mediu și lung, obiective care corespund revoluțiilor pe care le trăim, revoluția verde, climatică și revoluția demografică. De, iată de ce am uh, înscris printre prioritățile președinției noastre, pe de o parte, locurile de muncă verzi și, pe de altă parte, provocările demografice care implică prelungirea carierei și crearea locurilor de muncă care se leagă de nevoia din ce în ce mai mare de locuri de muncă în sectorul serviciilor. Am spus, de asemenea, că vrem să facem progrese în ceea ce privește egalitatea șanselor, în uh, ceea ce privește ocuparea și am spus și că vrem să abordăm dimensiunea externă a politicii ocupării și mai avem și subiecte transversale, restructurările și alte subiecte. Aș vrea să explic ce s-a făcut în cadrul acestei președinții. Mai întâi, strategia europeană pentru ocupare și uh, guvernanța economică. Apoi, în ceea ce privește liniile directoare pentru ocupare, pe care le-am adoptat în octombrie, să vedem ce am făcut cu temele despre care am uh, vorbit locurile de muncă verzi și șocul demografic și dosarul, uh, dosarele legislative care sunt pe ordinea de zi ale uh, a Consiliului în cadrul acestei președinții. În ceea ce privește strategia europeană pentru ocupare, în cadrul strategiei 2020, uh, în cadrul guvernanței economice, cred că are niciun rost să vă mai amintesc faptul că ocuparea trebuie să fie în centrul politicilor de creștere economică legată de strategia 2020. Nu vorbim doar despre o politică de creștere economică, ci despre o politică de creștere economică care duce la crearea de locuri de muncă. Cuvântul job se regăsește în titlu de altfel și avem obiective eh, cifrate, un, o rata ocupării de 75% până în 2020, și foarte multe linii directoare se leagă de acest obiectiv, linie directoare cu privire la ocupare și liniile cu privire la marile orientări de politică economică. Pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de o guvernanță economică care să implice politicile ocupării într-un mod eficient. De la bun început, în cadrul Consiliului Informal, care a fost uh, important, Consiliul din luna iulie, de la bun început am sensibilizat statele membre cu privire la locul ocupării în cadrul acestei noi guvernanțe economice. Președinția a întocmit un document pentru a arăta că politicile de ocupare sunt politici majore în domeniul macroeconomic, toate dezechilibrele și acele bottlenecks sunt dezechilibre care intervin pe piața ocupării și dacă neglijăm această temă a ocupării sau dacă o încredițăm unor actori care nu sunt implicați în acest domeniu, facem o eroare. L-am sensibilizat pe Herman van Rompuy uh, în legătură cu această problematică și am adoptat în luna octombrie concluzii la Consiliul EPSCO, concluzii cu privire la guvernanța economică, pentru că am vrut să discutăm despre articolul 148 în uh, semestrul european și, în general, locul ocupării în uh, contextul supravegherii economice. Nu mă așteptam să reușim pentru că subiectul era controversat, însă am reușit să adoptăm concluzii în unanimitate cu privire la recomandările de guvernanță economică, mai ales în ceea ce privește politicile ocupării și avem o muncă destul de am făcut o muncă destul de dificilă pentru a obține referirile din uh, concluziile Consiliului European din octombrie și ne-am bătut mult pentru a obține o referire însă am obținut-o și este importantă pentru că veți dezbate în curând acest uh, punct și veți discuta despre asta. Este important și este una dintre prioritățile președinției. Al doilea punct pe care aș vrea să îl menționez în cadrul acestei expuneri se referă la tot ceea ce am făcut în uh, principalele domenii legate de politicile ocupării. Liniile directoare pentru ocupare au fost adoptate pe 21 octombrie de către Consiliu și cred că a fost important să transmitem acest semnal. A fost adoptat tratatul de la Lisabona, Parlamentul European are un nou rol, un rol care nu este formal și mulțumesc uh, Parlamentul European pentru munca constructivă pe care am făcut-o împreună. Am limitat amendamentele la esențial și am vrut, într-adevăr, să introducem aceste amendamente în textul de bază, pentru că amendamentele erau pertinente, erau cu adevărat utile și mi se părea și că, din punct de vedere instituțional, era foarte bine să promovăm această colaborare cu Parlamentul European. Textul a fost adoptat de către Consiliu cu toate amendamentele Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește egalitatea de șanse, productivitatea, coeziunea socială, accentul pus pe dezvoltarea IMM-urilor, condițiile de muncă decente, șomajul tinerilor, sărăcia, serviciile, de, uh, serviciile pentru copii, îngrijirea copilului și, în sfârșit, obiective importante care inițial nu făceau parte dintre obiectivele naționale. Atenția acordată grupurilor vulnerabile, politicile de coeziune și legătura cu guvernanța economică. Am transmis uh, semnale foarte clare în acest domeniu. Liniile directoare pentru ocupare au fost uh, adoptate Abordez acum următorul subiect, provocarea climatică și provocarea demografică. În ceea ce privește provocarea climatică și piața ocupării, una dintre prioritățile noastre era să transmitem un semnal și să facem un apel pentru a se lua măsuri la nivel european și la nivelul statelor uh, membre pentru a se crea locuri de muncă verzi. Nu s-a făcut în, încă acest lucru, este o temă nouă și am vrut să îi acordăm o foarte mare atenție și de altfel veți vedea că indicatorii legați de guvernanță au fost adaptați. Grupul de lucru a elaborat o listă de indicatori cu privire la înverzirea locurilor de muncă pentru a urmări această evoluție a creării de locuri de muncă verzi, indicatori cantitativi și calitativi. Doamna Schroeder a făcut recomandări în raport și am organizat conferința interministerială cu privire la locurile de muncă verzi pe baza acestui raport. Au fost două zile eficace și interesante și cu ajutorul acestor contribuții și cu ajutorul Comisiei și a organismelor internaționale, am tras niște concluzii, concluzii care sunt pe ordinea de zi a Consiliului EFSCO de luni din 6 decembrie. Sunt concluzii în care statele membre și Comisia sunt invitate să promoveze înverzirea economiei prin uh, asigurarea de pregătire profesională, noi inițiative sectoriale, ideea era să avem o logică anticipativă cu partenerii sociali pentru a pregăti calificările necesare, pentru a pregăti și noile clasificări de funcții și pentru a vedea care sunt nevoile în ceea ce privește crearea de locuri de muncă verzi. Ideea era să stabilim competențele în ceea Trebuie să vedem care sunt măsurile luate de statele membre în acest domeniu și am pus accentul pe serviciile ocupării, pe modul în care trebuie implicați uh, partenerii sociali și pe abordarea specifică pentru IMM-uri. Am uh, spus de asemenea că trebuie să fim foarte atenți la probleme de securitate și de sănătate legate de acest, uh, aceste sectoare. Trebuie să fim atenți de asemenea la problematica genului, pentru că e vorba despre competențe adesea foarte tehnice legate de sectoare care par uneori să fie mai masculine. Nu putem să ratăm această evoluție marginalizând uh, femeile atunci când vine vorba despre locurile de muncă verzi. Trebuie să avem politici fiscale adaptate dacă vrem să facem această trecere la uh, o economie cu emisii uh, scăzute de dioxid de carbon. Trebuie să apară noi uh, necesități și deci noi de locuri de muncă și noi locuri de muncă uh, europene. Acestea sunt concluziile pe care le-am prezentat pentru Consiliul de luni și am cerut Comisiei să vină cu măsuri specifice și o strategie pentru anul 2011 pe baza diferitelor recomandări. A doua provocare este provocarea demografică. Am stabilit o serie întreagă de priorități În centrul se află participarea lucrătorilor vârstnici pe piața muncii și vorbim de asemenea despre îmbătrânirea populației și serviciile personale pentru persoanele vârstnice vorbim despre necesitatea unei abordări integrate, despre necesitatea de a vorbi despre condițiile de muncă, nu doar la sfârșitul carierei, ci de-a lungul întregii cariere, pentru că acest lucru se leagă de menținerea uh, pe piața muncii. Am vorbit despre lupta împotriva stereotipurilor, despre pregătirea de-a lungul întregii vieți, pentru ca persoanele de 45-50 uh, de ani să se adapteze la noile uh, contexte de muncă. Și ne-am propus să lucrăm și la îmbunătățirea tranzițiilor. În ceea ce privește serviciile pentru persoane, am organizat uh, o conferință, o altă conferință la Madrid și am formulat de asemenea recomandări pentru a asigura calitatea acestor servicii de îngrijire a persoanelor, pentru a asigura locuri de muncă stabile, mm, pentru a discuta despre orele de muncă, despre condițiile familiale și profesionale. Scopul este, de asemenea, de a asigura un echilibru între cele două sexe în acest uh, domeniu, pentru că adesea femeile sunt mai puțin bine remunerate. De asemenea, să anticipăm competențele necesare în domeniul serviciilor și să încurajăm politicile de pregătire profesională care să fie adaptate și care să fie însoțite de planuri de acțiune în statele membre, să se sprijine pe bunele practici și uh, să implice Fondul Social European. Care sunt concluziile la care ajungem și care sunt și pe ordinea de zi a Consiliului din 6 decembrie, lupta pentru a reduce inegalitățile salariale între bărbați și femei este un subiect care ține de politica ocupării și de egalitatea șanselor și am adoptat concluzii destul de concrete în această privință pentru munca comisiei și pentru a preciza care va fi uh, strategia Comisiei, care tocmai și-a adoptat foaia de drum în ceea ce privește egalitatea șanselor. Vrem să actualizăm și am actualizat indicatorii eficace în ceea ce privește decalajul salarial. Am extins acești indicatori la statutul familial, pentru că nu se Uh, culegeau acești indicatori cu privire la statut, uh, celibatar, uh, căsătorii și așa mai departe. Fiecare stat membru trebuie să ia măsuri pentru a își coordona acțiunile și pentru a stabili obiective pe termen lung. De asemenea, trebuie să colaboreze cu partenerii sociali pentru a reduce diferențele salariale. Aceste politici trebuie să facă parte din programele naționale de reformă ale statelor, ale statelor membre, programe care trebuie transmise după uh, perioada Paștelui în fiecare an. Am uh, tras concluzii și legate de egalitatea între bărbați și femei în general și am uh, vorbit despre calitatea ocupării în uh, cadrul flexicurității, am organizat conferințe cu privire la calitatea muncii împreună cu Fundația, Fundația Baudouin și uh, împreună cu Eurofonds și ajungem la recomandările cu privire la tranziția pozitivă recomandările cu privire la bunăstarea la locul de muncă, lupta împotriva sarcinii psihosociale, care e strâns legată de sănătatea și securitatea la locul de muncă și, de asemenea, concilierea între viața de familie și viața profesională. Și un ultim punct, în privința căruia avem concluzii, un punct important pentru că este o dimensiune adesea neglijată, care ține de politica ocupării, E vorba despre atenția sporită care trebuie acordată dimensiunii externe a politicilor sociale și mai ales a politicilor ocupării. Vorbim despre guvernanță economică, vorbim despre locul acestor actori, însă trebuie să avem același raționament și atunci când ne referim la guvernanța internațională care e legată de politicile economice și macroeconomice și locul ocupării trebuie să fie mai important în cadrul guvernanței internaționale. Am ținut cont de recomandările Organizației Internaționale a Muncii, am organizat un forum împreună cu OIM pentru a promova poziții europene mai coordonate cu privire la politica socială pe scena internațională, mai ales în cadrul G20 și în cadrul organizațiilor economice și financiare și pentru a crește rolul OIM în ceea ce privește uh, ocuparea. Cerem de asemenea și cred că e important și poate că și G20 poate avea o contribuție aici, cerem organizarea sistematică sau regulată a unei reuniuni a ministrilor ocupării înaintea reuniunii G20 pentru ca ocuparea să fie în centrul dezbaterilor din cadrul G20. Vrem să susținem parteneriatele strategice cu privire la ocupare și în ciuda dificultăților politice pe care le cunoaștem, am uh, reușit să organizăm o reuniune a ministrilor ocupării pentru a vorbi despre aceste parteneriate care pot contribui la un consens uh, în uh, privința acestor chestiuni pe plan internațional. Am vrut așadar să facem progrese în ceea ce privește dimensiunea externă și astfel închei și a doua parte a expunerii mele cu privire la conținutul concluziilor legate de marele noastre priorități, legate de politica ocupării. Închei cu activitatea legislativă, care nu este și cea mai importantă, însă e, din păcate, greu să obții progrese în anumite privință? Maternitate. În primul rând, sunt probleme cu directiva privind uh, maternitatea. Știți că Parlamentul European a votat de curând pentru a încerca să uh, modifice propunerea Comisiei și să meargă pe 20 de săptămâni concediu de maternitate, 20 de săptămâni plătite integral pe baza veniturilor și anumite pasarele împreună cu concediul parental, dacă este cazul. E bine, există o serie de consecințe în aceste directive și uh, mă refer aici la uh, legătura care se face între concediul de maternitate și cel de paternitate de două săptămâni. Mi se pare o inițiativă lăudabilă pe care o susțin, dar care pune, bineînțeles, multe probleme statelor membre, mai ales în contextul bugetar pe care îl cunoaștem foarte bine. Uh, deficituri, planuri de austeritate, de rigoare, de cum vreți să le numiți. Deci, o mare îngrijorare legată de imposibilitatea de a acoperi costurile presupuse de această directivă. Cred că trebuie să continuăm și să facem tot ce este posibil pentru ca această propunere să fie, până la urmă, adoptată. Încă nu a sosit momentul pentru acest lucru, am văzut-o, dar discuția a început, asta contează, și luni la Consiliul EPSCO vom dezbate pe puncte foarte precis menționate aceste lucruri. Vom vedea care se va, va fi poziția care va apărea la Consiliu eh, și care ne va da un mesaj legat de modul în care fie abordată această temă sub președințiile următoare, poloneză și maghiară, și mai ales în cursul anului 2011, când ne așteptăm uh, să avem într-adevăr o nouă propunere cu concursul Parlamentului și așa mai departe. Deci, ideea este că în cadrul acestei dezbateri și în textele pe care le-am pregătit, noi avem intenția de a pune jaloanele uh, și de a vedea care este achiul, ce s-a obținut, de pe ce bază se pornește și să încercăm să avem cât mai mult consens în acest dosar și doamna Estrela are aceeași intenție și anume că, da, situația bugetară este, bineînțeles, luată în considerare, dar, la un moment dat, pe termen mediu și lung, 2020 și după, acest obiectiv nu trebuie pierdut din vedere. Deci este vorba și de, inclusiv de timingul de punere în aplicare a directivei, care poate să acopere 3 sau 4 ani. În fine, am discutat și discutăm în continuare lucruri care să ne permite să schițăm uh, Uh, și să ajungem la compromisuri, uh, cel puțin pentru președințiile viitoare. Ceea ce privește directiva egalitate, cred că asta vizează mai puțin comisia dumneavoastră, chiar dacă apar elemente legate de ocupare, dar din motive politice pe care le cunoașteți, abordarea noastră a fost una pragmatică, încercând să avem un raport de etapă, cel puțin pe două subiecte mai puțin polemice, adică problema discriminării uh, în ce privește locuințele și apoi în ceea ce privește serviciile financiare. Deci, iarăși, două lucruri care au fost practic câștigate, care constituie o bază pentru mai încolo. În ceea ce, <clears throat> uh, în ceea ce privește migrația economică, care iarăși nu vizează direct uh, comisia dumneavoastră, vreau totuși să vă prezint care este stadiul progreselor registrate. <clears throat> în ceea ce privește cele trei propuneri de directivă pe migrația economică care sunt în curs de analiză la Ministerul de Profil, pentru că este vorba de migranții sezonieri. Aici Consiliul a fost seziza, sesizat în grupul de lucru aferent. O ședință va avea loc la mijlocul lunii decembrie și bineînțeles că ne dorim că și aici președinția maghiară să poată să termine ce am început noi. Iată, deci, ce vreau să vă spun, lucruri în afară de subiectul guvernanța economică sunt principalele concluzii la care am încercat și am reușit să ajungem în timpul acestei președinții. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru că ați știut uh, să uh, legați legături foarte strânse cu Parlamentul nostru și pentru prima dată vom avea linii directoare orientative legate de ocupare și care reflectă într-adevăr atmosfera pe care ați știut să o uh, introduceți aici, relațiile noastre cu Consiliul. Este extrem de important acest lucru. Vom avea ocazia să discutăm mai încolo cum vom putea să uh, folosim această excelentă bază de plecare și în continuare în relațiile noastre. Ați arătat ce importantă este dimensiunea externă pentru dumneavoastră și vreau să vă spun că la comisia noastră, după câte știți, avem un raport în curs. Colegul Falb se ocupă de acest lucru, este raportor. E vorba de un raport și o preocupare care vizează Uh, chestiunile sociale care ar trebui să fie tratate inclusiv în acordurile comerciale, în cadrul uh, negocierilor la OMC și în tot ce înseamnă participarea noastră la diverse manifestări uh, și evenimente internaționale. Este foarte clar că o întâlnire a miniștilor de profil înainte de G20 este excelent uh, și uh, bineînțeles că propunerile dumneavoastră în acest sens sunt absolut interesante și le sprijinim. Uh, comisia noastră va trimite o delegație la New York pentru a participa la ziua de luptă împotriva sărăciei sau de eradicare a sărăciei Bineînțeles, e vorba de teme care ne preocupă în cel mai înalt grad. Iată, am terminat cu prima parte din discuția noastră și o să dau, uh, bineînțeles, întâi doi câte doi colegilor și apoi veți reveni, domnul Thomas Mann și apoi domnul Alessandro Sercas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Președinția belgiană a Consiliului Nu a avut multe lucruri de făcut, dar vreau să vă întreb de ce este așa de greu ca statele membre să abordeze problema cotelor. Vorbiți mereu despre indicatori, noi și noi indicatori, statele membre sunt gata să accepte acești indicatori. Dar momentul în care se vorbește de cote, aici apar problemele. Cum se face că se întâmplă acest lucru? Uh, statele membre au impresia că Europa trece peste ei, peste capul lor. E vorba de aceste cote care pentru mine sunt de fapt un lucru pozitiv. Pentru mine solidaritatea de asemenea este foarte importantă. Este important Uh, să se spună că anumite niveluri, anumite cote trebuie atinse pur și simplu și că vom accepta acest lucru va fi foarte bine. Uh, practic, și în lumina strategiei, strategiei 2020, când se vorbește despre absenteismul școlar, uh, și aici aș dori să ne dați mai multe, importa, mai multe date în acest sens. Practic, uh, Parlamentul a avut niște poziții foarte clare în acest sens și rapoarte care ar putea să vă, intereseze, să vă intereseze, de exemplu, aceste noi uh, locuri de muncă verzi sau ceea ce privește schimbările demografice. Practic, ne trebuie să creăm un echilibru și uh, o justiție între generații uh, cum dorește Consiliul să abordeze aceste chestiuni, eventual o moțiune de rezoluție și faptul că Comisia ne sprijină uneori este oare mai important decât ceea ce ne spune Consiliul. S-ar putea ca uneori Consiliul să, să am impresia că încă nu e nea în serios suficient. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Doamne președinte, doamnă ministru, să fiu foarte succint, însă îi spun doamnei ministru că este o plăcere și e foarte interesant să vedem cum s-a descurcat președinția belgiană. Eu însumi sunt surprins de modul în care uh, Consiliul s-a arătat așa de receptiv la propunerile noastre. E vorba de ocupare, de politica locurilor de muncă și așa mai departe. Și, bineînțeles, încercăm să abordăm și problema îmbătrânirii populației în Europa. Din păcate, ne găsim în vremuri de criză economică care obsedează, practic, statele membre și care încearcă să se lupte cu aceste uh, problematici și riscul este ca aceste, această criză economică să pună în umbră alte aspecte. Sperăm că vom reveni la ele mai încolo în această dupămasă. masă. Uh, practic, au trecut șase luni de la vârful sau apogeul crizei economice majore care a afectat Europa și uh, mă întreb dacă nu cumva, din punct de vedere strict guvernamental, nu sunteți gata sau nu ar trebui să fiți gata să acceptați Parlamentul ca și co-legislator. Nu vorbim aici despre Europa statelor. Europa pe care o avem astăzi este Europa care aparține cetățenilor. Și problema este că în ședințele noastre, ședințele voastre, dumneavoastră, mă scuzați, uh, Uh, deseori nu apare nicăieri contribuția Parlamentului sau este pur și simplu ignorată. Mie mi se pare că asta este foarte problematic. Au existat îmbunătățiri majore în ceea ce privește imigrația și permisul unic. Uh, deci lucruri unde s-a progresat. Dar nu peste tot s-a întâmplat acest lucru. Practic, uh, Parlamentul este aici, este gata să uh, participe, însă practic, când e vorba de niște drepturi inalienabile ale uh, cetățenilor, nu se poate negocia. Nu este justificabil față de cetățenii, sindicatele și bisericile noastre o asemenea pasivitate. Consiliul, atitudinea sa, aceste lucruri nu pot să mai continue, în sensul că Parlamentul, propunerile sale nu trebuie să mai fie uh, ignorate. Doamna ministru, cred că ați lucrat bine, dar din păcate uh, nu știm ce se va întâmpla cu următoarele președinții. Mulțumesc foarte mult și acum închei lista de vorbitori. Doamna Schroeder, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu președinției belgiene pentru că a venit aici și și-a prezentat uh, programul priorităților. Mulțumesc pentru cooperarea de care ați dat dovadă. Am lucrat foarte bine împreună, mai ales în aceste uh, pe aceste subiecte importante, cum ar fi locurile de muncă verzi sau demografia. Cred că ați făcut eforturi lăudabile de a ne include, mai ales pe dosare atât de sensibile cum, este, cum sunt cele ale um, migrației. Multe state sunt reticente. Până la urmă, putem să spunem că președinția belgiană a făcut multe pentru a Uh, face ca lucrurile să progreseze. Asta este foarte bine. Inițiativele noastre de la Parlament uh, și care au fost votate, au fost într-adevăr luate în serios, foarte în serios de Consiliu, ceea ce nu se întâmplă deseori și mă bucur de acest lucru. Și, în orice caz, cred că am căpătat și vizibilitate față de opinia publică. Însă vreau să vă întreb în ce măsură angajamentul dumneavoastră și reflectă pe undeva angajamentul statelor membre. Este vorba numai de angajament care va se reflecta până la urmă doar în legislația belgiană sau s-a reflectat cumva acest lucru la nivelul statelor membre? Știu că în Belgia lucrurile s-au schimbat uh, în urma acestei președinții, însă aș vrea să știu dacă există cumva uh, un efect de domino care până la urmă va ajunge și în statele membre care vor prelua o parte din aceste bune inițiative și idei. Vi se pare că se va întâmpla acest lucru sau nu? Și ce ar trebui să facem aici la Parlament pentru ca să împingem și mai departe logica acestor inițiative? Doamna ministru, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Mann Răspunsul este da. Cred că interpretarea pe care o dați temerilor exprimate de statele membre este absolut uh, reală. Există temeri legate de politica națională, dar totuși când vine vorba de eficacitate uh, și tot ce înseamnă obiective, indicatori, neutri și așa mai departe, cred că cu toții avem de câștigat. Eu totdeauna am uh, apărat ideea cu obiective cifrate, clare și așa mai departe. Și cred că uh, în ce privește politica socială și de ocupare, uh, trebuie să vedem cum vom lega aceste lucruri de problema guvernanței economice. Cele două dezbateri sunt legate una de alta și cumva temerile respective se potențează uh, și este clar că atunci când Uniunea Europeană va lua măsuri în ce privește supervizarea economică, aceste lucruri eh, vor reveni. În ceea ce privește provocarea demografică, vreau să vă spunem că în concluziile noastre am notat uh, o trimitere clară la rezoluția dumneavoastră, de ca, din care ne-am inspirat foarte mult, și acum tot doamnei Schroeder îi răspund. Nu se știe niciodată ce se întâmplă cu concluziile noi nu am dorit concluzii abstracte sau uh, retorică literară. Nu ne-a plăcut să avem o abordare pragmatică și să cerem clar Comisiei să uh, acționeze pe baza, în primul rând, rezoluției dumneavoastră, care era deja foarte pragmatică și aceasta a fost metoda noastră. Nu ne trebuia clar un semnal în ce privește strategia pentru locurile, locurile de muncă verzi. Însă, când vine vorba de aceste aspecte, uh, Uh, și prioritățile sociale și de ocupare, e bine, ca să le putem într-adevăr uh, înscrie în mod peren la ordinea de zi uh, și pe agenda politică, acest lucru se întâmplă dacă aducem și indicatori foarte clari, instrumente foarte clari, clare inscrise în instrument, deci în propriile noastre acte. De exemplu, în ceea ce privește uh, urmărirea liniilor orientative, unde se face clar trimitere la aceste locuri de muncă verzi și, în general, trimitere la rolul pe care îl vom avea în ce privește supervizarea și controlul macroeconomic. Pe baza acestor linii orientative, vă spuneam, vom avea nu numai indicatorii legați de locurile de muncă verzi care vor fi utilizate, utilizați reciproc Um, permanent, ci vor uh, reveni permanent în discuție și atunci vom vedea că există această chestiune a locurilor de muncă verzi și, în funcție de această vizibilitate, vom vedea dacă și statele membre, într-adevăr, se vor mișca și vor face uh, ceva. În ceea ce privește îmbătrânirea populației și indicatorii și lucruri pe care le vom adopta uh, luni EMCO a adoptat lucruri foarte interesante, de bună factură. Acolo vedem foarte clar noi indicatori legați de profilul lucrătorilor peste 30 de ani și așa mai departe. Și, deci, aceste lucruri apar foarte clar în textul foarte bun produs la EMCO. În ceea ce privește cele spuse de domnul Sercas, într-adevăr, uh, E vorba aici de o adevărată revoluție a mentalităților. Bine, avem tratatul, dar apoi e vorba de modul în care evoluează și sunt revoluționate relațiile între Parlament și restul instituțiilor. De exemplu, un exemplu ar fi directiva maternitate, concediul de maternitate. Este clar că nu putem să ignorăm Parlamentul European și sutele de milioane de cetățeni pe care îi reprezintă. Nu putem să credem că uh, votul, exprim, odată exprimat, poate fi cumva congelat și dat uitării. Bineînțeles că votul acesta trebuie să fie pe masa de discuții, el poate, bineînțeles, să fie modificat, poate să fie negociat într-un context bugetar mai dificil. Deschiderea trebuie să rămână în discuții, însă este clar că trebuie să apară aici o nouă logică, un nou parteneriat în relațiile între instituții. În orice caz, uh, este ceea ce am constatat noi la președinția belgiană. Pentru că noi oricum am avut uh, un regim, să zicem, puțin anormal, uh, avem un context aparte, dar noi am prins, dacă doriți, și intrarea în vigoare a Tratului de la Lisabona, o perioadă aparte, deci, și am văzut cum se articulează aceste noi uh, lucruri și alte subiecte, cum ar fi permisul de muncă unic și uh, locurile de muncă verzi. Și aici uh, eu, eu continui să sper că președinția belgiană, după sfârșitul ei, adică partea belgiană va continua să preia inițiativa și să aducă răspunsuri globale. Președinta, îmi uh, rămân 40 de minute și 6 luări de cuvânt. O să cer cu colegilor să fie cât mai succinți posibil. Îmi pare rău trebuie să avem timp pentru tot ce înseamnă următoarea parte a științei noastre. Urmează doamna Gruni. Prezidentă, Madame le Mulțumesc, doamna președintă, doamna ministru. Am o întrebare în legătură cu Fondul Social European. Cum puteți da o vizibilitate mai bună a acestui fond, așa cum a anunțat uh, președinta Comisiei? <clears throat> Și în legătură cu ocuparea celor către sfârșitul perioadei directive, chestiunile legate de securitate și sănătatea la locul de muncă. Pentru că odată ce se lungește ocuparea, este nevoie să ne preocupăm și de chestiunile legate de sănătate și de securitatea salariaților. Apoi, uh, concediu de maternitate. Nu voi vorbi mai mult de 30 de secunde. poziția noastră e în legătură de 18 săptămâni cu plata parțială, dar în ceea ce ați anunțat noastră, ajutarea femeilor în modul în care au grijă de copii și perioadele respective și în legătură cu adoptarea uh, echivalentului concediului de maternitate. Uh, acest lucru, de altfel, s-a și votat la Parlamentul European. Domnul Ori, după care urmează doamna Lina. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc uh, și doamnei ministru pentru prezentare. Primul rând, uh, intervenția a fost foarte interesantă. Mi-am amintesc că la începutul președinției belgiene, când ați venit să ne vedeți, de surpriza foarte plăcută pe care am avut-o, să constat că Ehm, cooperarea noastră eh, va fi sub bune auspicii, lucru care s-a și întâmplat. Sper că și pentru președinția următoare eh, va continua cooperarea. Doamnă ministru, ne-ați vorbit despre subiecte foarte interesante. Dar cum nu cunoaștem eh, rezultatele tuturor programelor uh, internaționale, chiar dacă a existat în Consiliu ca și la Parlament un consens în acest sens. Deci chiar dacă nu cunoaștem toate efectele, cred că guvernul belgian uh, deține totuși informații în legătură cu ceea ce cunoașteți noastră în legătură cu programul de flexicuritate, persoane care au 50-60 de ani, aveți statistici în acest sens? se știe că uh, organismele care se ocupă de uh, locurile de muncă se vor reuni dar de multe ori au tendința să creeze grupuri de lucru și să ceară studii. Întrebarea pe care uh, o am, în ce măsură, um, împreună cu uh, președinția uh, ungară, vă pregătiți în acest sens pentru a asigura continuitatea? Mulțumesc! Mulțumesc pentru cooperare pe care am avut-o mm, de la președinția noastră, știu că ar trebui, prin martie, ar fi trebuit să avem o propunere, dar puteți să ne spuneți care este propunerea uh, Consiliului în legătură cu uh, directiva uh, câmpurilor electromagnetice și MRI. Deși mulți au uh, votat pentru 20 de săptămâni, câțiva au privit uh, realitatea economică și s-au gândit dacă e fezabil acest lucru. Nu știu, să-mi amintesc că era vorba de un uh, vot foarte uh, masiv. Apoi, în legătură cu drepturile, egalitatea de drepturi. Uh, de fiecare dată ridic acest subiect, dar consider că este un subiect important. Încercăm uh, să deblocăm statele membre care până acum ne blocau în acest sens. Mulțumesc. Doamna Turunen, mulțumesc pentru prezentarea uh, foarte pe larg. Am o întrebare mai concretă cu privire la șomajul tinerilor care este unul dintre Uh, subiectele um, trioului de președinție spaniolă, belgiană și uh, ungară. În cadrul uh, mobilității tinerilor, UE 2020 există <clears throat> recomandări ale Consiliului. Această garanție Uh, arată că tinerii nu trebuie să fie șomeri mai mult de patru uh, luni și să li se garanteze mm, pregătirea. Pentru că uh, este important să nu stea foarte multă vreme tinerii fără lucru. există posibilitatea ca președinția maghiară să prezinte, uh, așa cum s-a sugerat uh, această propunere. Doamna Blinkevicte, mulțumesc, doamna președintă, mulțumim, doamna uh, ministru, pentru prezentare, pentru întreaga activitate. Consider că am avut uh, cooperare fructuoasă, mai ales în domeniul uh, ocupării și a șomajului. Propunerile uh, Parlamentului, chiar dacă nu toate au fost multe adoptate, dar vă atrag atenția, ca și colegii mei, în calitate de președinție, poate ar trebui să acordați mai multă atenție seniorilor, pentru că este important ca oamenii să stea mai multă vreme pe piața de muncă și de aceea e nevoie de anumite măsuri care să le consolideze poziția pe piața muncii și care să nu dăuneze sănătății lor. Realitatea este că 8 până la 9% uh, dintre șomeri sunt sub limita sărăciei, pentru că nu reușesc să o scoată la capăt. Care este, este părerea noastră ca președinție? Ce s-a reușit uh, cu privire la propunerile Parlamentului European cu privire la directiva salarului minim? Și încă un lucru, uh, cu asta voi încheia, doamnă președintă, cu privire la diferențele dintre uh, salarizarea femeilor și bărbaților. Considerați Considerați că uh, concluziile vor fi aprobate săptămâna viitoare și vor aduce schimbări? Pentru că uh, și noi avem aceeași uh, situație. Mulțumesc, doamna Cunț. Mulțumesc pentru raport. Uh, lista este impresionantă a ceea ce s-a realizat în cadrul președinției uh, belgiene. Și noi Știm că criza încă nu s-a terminat. Consecințele sociale sunt încă foarte puternic resimțite. Cum vă propuneți să uh, predați președinția uh, ungurilor știind că se va moșteni o situație uh, dificilă și va exista o continuare a acestor chestiuni foarte importante. Vă mulțumesc! Voi uh, încerca să fiu succintă, dar fiindcă nu ne rămâne mult timp. Cu privire la Fondul Social European, în concluziile noastre referitoare la uh, prelungirea duratei mm, de muncă, mai ales uh, um, ocupării verzi și a celor care lucrează peste 50 de ani, fondurile sociale Uh, vor fi orientate pentru a susține politicile în acest domeniu. Acestea sunt liniile directoare pe care le avem. Cu privire la ocuparea seniorilor și problematica legată de sănătate și securitate, este una dintre recomandările majore. Vom ajunge nu doar să susținem aceste persoane să lucreze mai mult cu o îmbunătățire a condițiilor de uh, muncă și a altor tipuri de funcții, cum ar fi a tutoratului, dar și uh, acest lucru să se pornească de la început, de la vârsta de 40 sau 45 de ani, cu condiții optime care să permită persoanelor de peste 50 de ani să lucreze mult mai armonios și să poată să-și uh, Uh, continue activitatea mai îndelung. Cu privire la concediu de maternitate, sunt absolut de acord cu legătura uh, cu concediu de adoptare și uh, perioada de îngrijire a copilului. Chestiunile legate mm, și pe care au fost menționate luni sunt în domeniile cele mai polemice. Am spus și la început, fac parte dintr-un consens uh, uneori se consideră că este un lucru deja uh, care există, dar, mă rog, uh, trebuie relativizate. Apoi uh, am lucrat foarte bine în trio, atât cu președinția spaniolă cât și cu cea uh, ungară sunt uh, luni uh, înainte de președinția spaniolă când ne-am întâlnit la Bruxelles pentru a ne cunoaște și a schimba păreri mm, și de asemenea pentru a stabili continuitate și linii directoare um, colective, la fel și um, președinția uh, ungară a lucrat în acest sens. Cu privire la planurile naționale de reformă, se vor depune cu anumite termene, uh, uneori întâmplătoare, în funcție de statele membre, încă nu există o viziune generală a conținutului acestor uh, uh, planuri naționale de reformă. În ceea ce privește câmpurile magnetice, așteptăm o inițiativă a Comisiei, care încă mai durează. Va fi probabil în cadrul președinției ungare, dar este prevăzut în agenda privire la concediul de maternitate, cred că abordarea care ar putea sta la baza unui compromis ar fi, în primul rând, să vedem uh, ce se poate atinge până în 2020 și ce se poate după și cum se poate în mod gradual să se atingă obiectivele mm, care să fie între cele ale Parlamentului și ale uh, Comisiei. 18 săptămâni, 20 de săptămâni și poate după 2020 uh, alte, alt număr de săptămâni. Capacitatea de acceptabilitate a statelor membre uh, va decide. Deci argumentele din punct de vedere bugetar vor, uh, se vor schimba pentru că sperăm că în 2020 situația va fi diferită de 2011. Cu privire la antidiscriminare am făcut și noi ce am putut. Uh, într-un dosar sensibil cu mm, cele două subiecte mm, cunoscute. Tinerii acum sunt, mm, este un subiect prioritar. Am discutat în cadrul Consiliului oficial din octombrie am analizat care sunt măsurile cele mai bune de ieșire din criză pe care să le menținem și care nu pot fi împiedicate din acest sens. În concluzia președinției există câteva recomandări legate atât de raportul Comisiei asupra Youth on the Move, dar se face trimitere și la uh, garanție, deci Youth Guarantee. Uh, și se uh, susține preluarea um, în vederea perenizării acestor două programe. Mulțumim pentru această primă parte a schimbului de opinii. Numărul mare de întrebări dovedește interesul către fa- față de realizările președinției belgiene. Ați spus că putem începe acest schimb de opinie în momentul în care um, se ține cont de pachetul economic pe care l-ați uh, menționat. Ați spus că EPSCO ar putea face parte din discuții asupra guvernanței economice. Vom profita de prezența noastră ca să vă întrebăm care sunt pentru dumneavoastră mesajele importante de transmis. Unul este cunoscut, cel puțin pentru, de către raportori în afară de trimiterea la articolul 121, avem și trimiterea la 148. Dar în afară de aceste prime puncte pe care ne putem baza, ați putea să ne detaliați, vă rugăm, asupra pistelor care se vor urma. Voi fi succintă, chiar dacă subiectul este relativ tehnic și complex dar cred că este important. În cadrul semestrului european avem trei tipuri de monitorizare. În primul rând, supravegherea bugetară legată de uh, pactul de uh, stabilitate și de dezvoltare, care uh, își urmează logica cu noile proceduri de supraveghere, uh, de asemenea în legătură cu deficitul excesiv cu diversele tipuri de sancțiuni. Iată, un subiect care ne interesează ceva mai puțin pentru că este legat de politica bugetară și este de resortul, mai ales a ECOFIN. Un alt timp de supraveghere, care, după părerea mea, este mai important pentru a putea uh, Uh, implica uh, ocuparea și aici uh, este o luptă de dus, dar nu luptă de putere între Consiliu și așa mai departe, ci e vorba de o chestiune de viziune din punct de vedere a economiei sociale a mm, pieței a, și a adaptării măsurilor în domeniul ocupării care a, trebuie dus fie de partenerii sociali sau miniștrii de resort, deci Uh, și miniștrii de uh, finanțe care au o viziune bugetară. Deci, avem supravegherea macroeconomică cu noi mecanisme, dintre care menționăm un regulament propus de către comisie și apoi supravegherea tematică, despre care se vorbește ceva mai puțin, care este cea clasică uh, referitoare la strategia UE 2020, care permite să vadă dacă se ating uh, obiectivele cum trebuie, dacă se ating cele cinci obiective și toate inițiativele uh, FAR. Dacă vrem să fim eficienți și cum nu prea avem mult timp, atrag atenția asupra noi logici a supravegherii macroeconomice. Cum uh, este ea concepută global din punct de vedere al programării? În acest moment putem uh, inova în același timp respectând și tratatul și articolul 148. Noul ciclu prevede în ianuarie depunerea unui raport comun asupra situației economice John Survey Report pregătit de comisie și care inițiază întregul proces de supraveghere macroeconomică a anului. După care există recomandări care trebuie luate de către Consiliul European din primăvară. Pentru ca aceste recomandări să poată fi luate și să se adreseze statelor membre pentru depunerea programelor naționale de reformă, care trebuie să fie mai precise, mai concrete și mult mai uh, legate direct de recomandări, astfel încât să fie o pondere mai mare europeană, o putere mai mare europeană în acest sens, acest lucru trebuie să fie precedat de recomandări pregătite uh, mai ales și exclusiv de Consiliul Ecofin în chestiunile macroeconomice și în momentul în care analizați atât uh, scrisoarea trimisă de uh, comisar uh, sau diversele contribuții, momentul în care se fac analize macroeconomice, 70% din teme se leagă de ocupare. Um, impozitarea, salariile, dar și uh, contribuțiile, calificarea din ce în ce mai importantă din punct de vedere al concurenței, deci tot ce ține de rigiditatea pieței de muncă și așa mai departe. Miza, până acum, dacă pentru Consiliul de primăvară lăsăm doar ca Ecofin să facă recomandări Consiliului European pentru pregătirea tuturor recomandărilor uh, care vizează statele membre în uh, uh programele naționale, vom uh, rata uh, cu o concepție mai uh, nuanțată față de ceea ce trebuie făcut pentru a trece de diversele probleme care pot apărea. Recomandările făcute și transmise Consiliului European din primăvară trebuie făcută uh, și prin și cu ECOFIN, care are rolul său important, dar și prin EPSCO. Și eu aș vrea să-l organizez în acest fel, în acest fel propun, după o dezbatere cu această comisie și o întâlnire neoficială cu partenerii sociali, astfel încât să se poată face recomandări pe baza lui 148 în paralel și dacă nu chiar și în coordonare, pentru că uneori lipsește coordonarea de cele două piste, către Consiliul European pentru ca apoi să se poată ajunge la o viziune echilibrată. Um, implicând uh, politicile ocupării forței de muncă. Articolul 148 este logic față de această nouă dimensiune. Cum uh, liniile directive sunt permanente, se consideră că e vorba de mesaje cheie care trebuie făcute în fiecare an. Aceeași utilizare a termenilor ca uh, cea în ECOFIN. Prima etapă importantă este aceasta. Apoi, după pași, programele naționale de reformă, făcute de statele membre pe baza recomandărilor și uh, a doua rundă, la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă, recomandări de la țară la țară, care se prevăd tot uh, de către articolul 148 către sfârșit, care este facultativă, dar care pot fi sistematizate de la an la an după analiza programelor naționale de reformă realizate de către Comisie, prin EBSCO să se poată, paralel cu ECOFIN, să se facă recomandări de la țară la țară. Dar vizând persoane astfel încât să fie cât mai adecvate. Să nu se adreseze uh, tuturor uh, miniștilor de finanțe. Articolul 148 ne oferă baza juridică pentru ca înainte de Consiliu din iunie, să, pe baza Programului Național de Reformă, să se poată face recomandări în domeniul ocupării și să permitem Consiliului European să facă recomandări pe baza celor două, două documente, fie coordonate, fie nu, deși ar fi mai bine să fie coordonate, în domeniul recomandărilor. Aceasta este miza. În prezent, dacă citiți regulamentul uh, supravegherii macroeconomice, nu există nicio trimitere la articolul 148. Dar chiar dacă ar fi, nu ar fi respectat de instituții. În orice caz, ne aflăm în cadrul unei re- revoluții, pentru că Consiliul Afacerilor Generale nici nu uh, știe. Avem uh, Ecofinul, cu, interlocutorul unic, Cred că, din punct de vedere al echilibrului politic și eficacitatea politicii uh, ocupării este periculos, pentru că e vorba și de o adoptare a politicilor de uh, ocupare. Și uh, Ecofinul poate să vorbească despre cum ar trebui să se reformeze piața muncii sau cum ar trebui să se reformeze sănătatea sau sistemul uh, de pensii. Uh, Asta nu înseamnă că statele membre vor face aceste reforme în mod uh, echilibrat. Este important să se asigure eficacitatea și să existe o responsabilizare a diferiților actori cu privire la aceste subiecte. În concluziile EFSCO din octombrie am spus clar asta. Am uh, introdus o referință în uh, Consiliul European și una dintre mizele regulamentului este de a respecta această cerere și de a înscrie filiera 148. Unul dintre reproșurile făcute de filiera Ecofin a fost că ar trebui să ne punem de acord și să avem organisme competente care să fie la fel de competente ca și ale noastre revoluția pe care am încercat să o facem este că am cerut Comitetului pentru Ocupare să pregătească și face acest lucru de mai multe luni și vrem în felul acesta să arătăm că suntem eficienți și că nu avem lecții de primit de la nimeni. Le-am cerut, deci, să pregătească un Joint Assessment Report, un document profesionist care analizează piața muncii și care va analiza piața muncii din uh, perspectiva competitivității și uh, din alte perspective este practică mult mai amplă decât uh, subiectul salariilor, pentru că salariile nu sunt singurul indicator. Am prevăzut deci acest instrument pentru a analiza constant respectarea liniilor directoare în cadrul noii supravegheri economice și pentru a analiza politica macroeconomică. să analizăm mult mai bine piața ocupării. Este obiectul acestui instrument de guvernanță care prevede o monitorizare a ocupării cu diferiții indicatori și subindicatori despre care am vorbit. Este unul dintre elementele majore și va dura până vom adopta acest regulament Încă din luna ianuarie va exista un raport al Comisiei. Președinția maghiară a integrat modul în care vom uh, lucra pentru a face recomandări foarte clare cu privire la acest instrument de guvernanță Consiliului din primăvară. Și acum trebuie să implicăm să discutăm despre baza juridică și să ne înscriem în acest semestru european și să acordăm un loc important Parlamentului European, precum și partenerilor sociali. Mulțumesc foarte mult! Cred că este foarte important și cred că dacă vrem să câștigăm această bătălie, angajamentul Comisiei este de asemenea important. În calitate de raportoare pentru jumătate din pachet, dați-mi voie să, să revin asupra unor puncte. Ați vorbit despre supravegherea macroeconomică însă niciunul dintre textele pe care le-ați menționat nu include dinamica semestrului european. Parlamentul European va trebui să se servească de aceste instrumente pentru a integra această dinamică a semestrului european. Semestrul european nu a fost uh, tradus în realitate, instrumentele de care dispune Parlamentul European, care preexistau, deci înainte de această reformă, par să dispară undeva la orizont și pentru că este vorba despre ocupare, n-aș vrea ca munca excelentă pe care am făcut-o cu privire la linie directoare ocupare să nu mai existe. Nimeni nu vorbește despre marile orientări, nici despre liniile directoare cu privire la ocupare. Ori este vorba despre instrumente în privința cărora Parlamentul European este informat sau consultat, aș vrea să știu ce importanță acordați acestor instrumente și dacă nu ar trebui să fie reintroduse în text sau cu ce anume sunt înlocuite. E o adevărată dificultate. A treia observație se referă la tabloul de bord. Ați spus că EMCO s-a mobilizat pentru a profesionaliza procedurile și indicatorii, în așa fel încât să fim cei mai buni din clasă, noi cei care ne ocupăm de afacerile sociale. și ați anticipat astfel ceea ce ar putea reprezenta un atu în negocieri. Însă dacă ne uităm la ce se prevede în texte, nu există niciun fel de indicație cu privire la tabloul de bord. Se spune că o va face comisia, însă ce va face comisia mai precis și ce va include? Parlamentul European va preciza care sunt indicatorii pe care și dorește în acest tablou de bord. Nu suntem experți în materie de indicatori, însă am vrea să știm care este viziunea dumneavoastră. Și, în sfârșit, în privința sancțiunilor. Poate că toate astea țin mai mult de ecofin sau de econ, însă aș vrea să știu dacă aveți un mesaj de transmis sau credeți că ține de celelalte uh, formații și că nu uh, e cazul să intervenim în dezbatere. Nu avem mult timp și de aceea dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Însă, se pare că nu există întrebări suplimentare. Vă dau din nou cuvântul. Întrebările sunt pertinente. Am vorbit despre semestrul european, e adevărat că nu este în regulament. Doamna, domnul Van Rompuy se ocupă de acest uh, task force. Comisia vine cu regulamente aproape înainte ca task force să fie adaptat, uh, adoptat rapoartele, totul se face nu neapărat în modul cel mai coerent. În ceea ce privește semestrul european, singurul document oficial în care se vorbește despre acest subiect sunt concluziile EFSCO la care se face referire în concluziile Consiliului European. Se menționează calendarul și se menționează contribuțiile fiecarei formații. Semestrul european este important și poate că îl puteți integra. Trebuie în orice caz să fie integrat pentru că calendarul este important și trebuie să vedem cum um, integrăm bazele juridice. În ceea ce privește tabloul de bord, sunt chestiuni importante și trebuie să purtați această dezbatere. Până acum nu s-a finalizat nimic. În indicatorii săi, care sunt singurii despre care se vorbește și care sunt uh, sub autoritatea ECOFIN, se menționează balanța curentă, costul salarial, care este elementul ce ține de ocupare, nu este suficient, ocuparea, uh, locuințele, dat, îndatorarea și cam atât. Trebuie să vedeți dacă la acești indicatori se pot adăuga și alții. Bine, dezbaterea cu privire la salarii trebuie abordată cu prudență. Însă, cred că este important să se menționeze și rata ocupării printre indicatori este un indicator important. Cel mai important, din punctul meu de vedere, este rata ocupării și poate ceva legat de productivitate. Important este ca să facem în așa fel încât să existe această legătură între cele două formații și să facem referire la Jones Assessment Framework, care reia toți indicatorii și um, și perfecționează această analiză. Pentru ocupare se poate face o analiză mai precisă pe baza lucrărilor EMCO. În ceea ce privește sancțiunile, E o dezbatere politică mai amplă. Este fundamental ca toți actorii să fie implicați când vorbim despre supraveghere macroeconomică, când uh, vorbim despre un dezechilibru, vorbim despre sancțiuni de 0,1% din PIB pentru, pentru fiecare stat membru în parte 0,2 pentru deficitul excesiv. Nu știu dacă vă dați seama care este riscul atunci când în aceleași, între aceleași mâini se află analize de acest tip plus alegerea sancțiunilor. E important ca cel puțin analiza dezechilibrelor și recomandările să fie în alte mâini, chiar dacă articolul 48 nu uh, permite sancțiunile. Trebuie să se implice Parlamentul și pa, uh, partenerii sociali. În ceea ce privește liniile directoare, atunci când vorbesc despre semestrul european și despre cât de important este să includem această logică în cele două regulamente este pentru a explica cum se aplică liniile directoare cu privire la ocupare la noua tematică. Când vorbim despre linii directoare, în articolul 148, vorbim și despre ceea ce ține de interpretarea ECOFIN. Doamna la un grand merci pour euh, cette euh, collaboration au cours de, de ce... Mulțumesc, uh, doamnă ministru, pentru uh, cooperare. Vă urăm succes uh, pentru ultimul EPSCO. În numele colegilor pot să vă spun că am apreciat foarte mult această cooperare. Vă mulțumesc! Dragi colegi, vă propun să continuăm lucrările. Astfel, la punctul 5 de pe ordinea de zi, avem subiectul uh, legat de examinarea amendamentelor pentru raportul pentru aviz, aviz al doamnei Papadopulo ce privește programele politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. E vorba aici de 59 de amendamente. Doamna raportor, aveți cuvântul. Madame Oui, oui. Thank you, Mrs. President. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Am primit 59 de amendamente pentru acest aviz și printre acestea 27 au fost incluse în 6 amendamente de compromis, celelalte vor fi votate separat. Cred că au avut loc progrese pentru că la amendamentele de compromis am reușit să includem majoritatea sugestiilor colegilor. Numai pentru trei amendamente am avut ceva ezitări, dacă să le includ sau nu. Aș dori să știu ce spun colegii. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit și dacă am înțeles eu bine, se pare că s-a ajuns la un compromis în afară de un partid care nu dorește să voteze. Sperăm că până la sfârșit toată lumea va fi de acord și că vom aduce îmbunătățiri prin amendamentele noastre acestui aviz. Vă mulțumesc. Dacă doriți să interveniți, cine? Doamna Hankis, Harkin. Sunt, vorbesc în numele doamnei raportor din umbră, care nu poate fi aici cu noi. Ea este de acord cu compromisurile la care s-a ajuns și aș dori să fac uh, câteva observații față de alte amendamente, în special uh, amendamentul 30 al domnului Figherida, al doamnei Figherida, care vorbește despre criteriile introduse de comisie pentru cofinanțare pentru a simplifica accesul la fonduri, etc. Eu personal consider că trebuie să examinăm acest aspect. Rapoarte recente spun că Uniunea Europeană ne cheltuie cât 10% din cele 370 de miliarde alocate pentru fondurile structurale și de coeziune și am trecut mai de jumătatea programului deja și există mai multe motive. Una, unul dintre motive se referă la faptul că guvernele văduvite de, de bani, deci strânse cu ușa, nu găsesc bani pentru cofinanțare uh, și deci trebuie să găsim mijloace de a ieși din uh, uh impas. Amendamentul 19 e vorba de transferul de resurse de la FSE la fondul uh, FRD. Într-adevăr, există un, uh, o neînțelegere legată de modul în care se pot transfera aceste, aceste, aceste sume. Vreau să vă întreb dacă știți că în cazul în care s-au făcut aceste transferuri, acestea au fost ele uh, făcute așa cum trebuie. Aș dori o întrebare mai ales la acest capitol. Vă mulțumesc. Urmează următorii vorbitori. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei raportoare, pentru că a fost așa de drăguță și ne-a pregătit cu multă deschidere versiunea finală a compromisului pe marginea avizului și vreau să spun că din cele șase amendamente de compromis, noi susținem cinci. Unul dintre acestea, deci, nu îl sprijinim și, într-adevăr, n-am putut să ajungem la un acord. Este vorba aici de compromisul 5. Și suntem incapabili să ajungem la un acord din două motive. În primul rând, deoarece chiar la început, deci în partea introductivă, se face o trimitere la Fondul Social European, în contextul luptei împotriva, împotriva sărăciei. Însă acest fond este destinat creării locului de, locurilor de muncă și să mobilizeze spiritul antreprenorial și, și să îmbunătățească calificările și formarea și așa mai departe. Aceasta este menirea fondului. Bineînțeles că și combaterea sărăciei este foarte lăudabilă, însă să nu uităm că a avea o astfel de precizare privind Fondul Social European în acest context nu este binevenită. Era vorba de a mobiliza piața de muncii și așa mai departe. Și se mai vorbește despre, mai vorba și despre autonomia acestui fond. Poeziunea, politica de coeziune este bazată pe un com, buget comun și nu, pe, nu e vorba de a împărți bugetele. Acum câteva luni s-a adoptat o rezoluție a Parlamentului European și toată lumea a, a votat atunci împotriva respingerii sau înlăturării autonomiei financiare. Mă refer la rezoluția privind uh, politica de coeziune și viitorul uh, Fondului Social European. Aceste lucruri sunt... Uh, deci e vorba de o bază minimă peste care nu putem să trecem și deci nu vom vota acest amendament. Uh, mai sunt amendamente care au fost introduse legate de îmbunătățirea eficienței, eficacității fondurilor și creșterea cheltuielilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții, tot ce înseamnă promovarea uh, unor noi uh, inițiative pe piața muncii. E vorba de adevărate valori adăugate. Domnul Ludvison și apoi doamna Schroter. domnule Ludwigson. Îmi, îmi pare rău, spune vorbitorul. Am ajuns la punctul 6, politica industrială. A, nu, nu, nu, nu, nu m-am înșelat, spune domnul Ludwigson. Da, aș dori să răspund doamnei Harkin, spune doamna Schroeder. Uh, nu m-am uitat pe versiunea în limba engleză pentru că am prezentat lucrurile în germană. Nu vreau să vă explic logica mea. De-a lungul ultimilor ani, partea consacrată Fondului Social European în programul operațional s-a redus, deoarece statele membre preferă programe naționale și au hotărât cu de la sine putere cât se, cât o să aloce între Fondul Social European și Federul. Trebuie să avem grijă să nu, atac, să nu luăm și mai mult din aceste două fonduri, pentru că e vorba de instrumente foarte bune pentru politica noastră de ocupare. Și asta se leagă și de negocierile viitoare. Trebuie să vedem care va fi metoda de lucru. Trebuie să deci examinăm lucrurile cu atenție, pentru că Comisia tocmai nu face acest lucru. Alte cereri de intervenție? Dacă nu, doamna raportor, vă rog. Aș dori să comentez în ceea ce privește cele trei intervenții pe care le-am auzit. Amendamentul 30 al doamnei Figueira accept acest lucru pentru că este o inițiativă și o sugestie binevenite. E vorba de revizuirea criteriilor de cofinanțare pentru statele membre care să poată să permită statelor care se confruntă cu slăbiciuni financiare să facă ceva în acest sens. Cred că este evident că am putea să uh, cerem un astfel de lucru, să facem o asemenea de sugestie și să fie urmată și de consecințe practice. Amendamentul 19 al doamnei Schroeder, pentru aceleași motive invocate, nu știu exact însă cum argumentați dumneavoastră. Ați spus că de-a lungul timpului acest fond social european a fost un instrument, așa cum l-ați descris, însă nu dați exemple și nu spuneți exact ce doriți uh, să se întâmple în anumite țări. Care este ideea dumneavoastră? Pe fond, sunt de acord că nu trebuie reduse aceste fonduri, însă cum argumentați acest lucru? Aveți cumva date statistice sau cifre care să poată să sprijine această inițiativă? Eu sugerez să ne abținem aici pentru că nu știu care sunt dovezile pe care le aduceți în sprijinul acestei idei. Pe fond, Înțeleg ideea că nu trebuie să existe reduceri la aceste fonduri, însă care ar fi datele care vin și susțin acest lucru? În ceea ce privește compromisul, am vorbit și cu doamna Danuta, am înțeles ideea dumneavoastră, compromisul E. E vorba nu de o diferență a abordării acestui uh, sau există, mai bine zis, diferențe aici și trei idei s-au desprins sau diferențe. În primul rând, consider eu și alții, acest fond este un uh, instrument de bază pentru ocupare, dar și pentru reducerea sărăciei și pentru combaterea inegalităților de gen și a discriminilor de care suferă migranții, oamenii mai în vârstă sau persoanele handicapate. Nu putem să scoatem acest lucru. Chiar s-a sugerat să scoatem aici tot acest paragraf și să spunem ceva legat uh, numai de eforturile de luptă împotriva sărăciei. N-am putut să ajungem la un compromis. Apoi, s-a mai invocat și um, autonomia financiară. Cred că um, politica de coeziune trebuie să aibă această autonomie financiară și acolo a mai existat, deci, un uh, dezacord. Și, în sfârșit, al treilea element s-a desprins în timp, din timpul discuțiilor că nu puteam să ajungem la un acord. Nu știu dacă tot PP-ul va susține aici totul sau nu, uh, eu cred că ar trebui să se considere faptul că una dintre țintele 2020, strategiei 2020, este combaterea uh, discriminării de gen și așa mai departe și că putem să folosim Fondul Social European în acest sens. Eu cred că dacă se formula așa lucrurile, am putea să le acceptăm. Problema rămâne la 30, la 19 și la acel amendament despre care tocmai am vorbit, restul sunt acceptabile în forma aceasta. Mulțumesc foarte mult. Vroiam să redeschid discuția, de fapt, dar este oare nevoie de acest lucru, mă întreb? Mi se pare că s-a făcut totuși uh, totul în acest sens. Doamna Ieșovska, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă refer la tocmai de cele spuse de doamna raportor, dacă îmi permiteți. Această reducere a sărăciei constituie baza pe care s-a construit uh, compromisul respectiv. Nu suntem de acord cu el. Trebuie să fim coerenți cu documentele și cu formulările din documentele anterioare, deci. Același lucru se întâmplă și cu autonomia financiară. Destul de curând am adoptat o rezoluție în care ne-am pus de acord să înlăturăm această prevedere și trebuie și aici să fim coerenți și consecvenți. Pentru că ce o să creadă cetățenii noștri când o să citească documentele, o să le compară și să vadă că ele nu se potrivesc? Foarte bine. Deci v-ați repetat poziția. Doriți să reveniți, doamnă Schroeder? Da, tocmai am verificat versiunea în limba engleză. Cred că versiunea în limba engleză este corectă. Se spune în text că statele membre hotărăsc ce sumă merge către ce fond atunci când hotărăsc să implementeze aceste programe. Și dacă ne uităm la toate programele financiare, constatăm că Fondul Social European reprezintă un procent mai mic decât uh, față de FEDER și trebuie să ne punem întrebarea dacă este bine sau nu. Foarte bine, nu cred că e cazul să facem observații suplimentare. Votul asupra acestui raport va interveni mâine și comisia pe fond va fi Comisia pentru Afaceri Regionale se va pronunța pe 26 ianuarie. Va avea timp să țină cont de propunerile noastre. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul domnului Ole Ludvison cu privire la avizul redactat pentru Comisia ITRE referitor la o politică industrială pentru era globalizării. Ole Ludvigson ne va vorbi despre cele trei amendamente care au fost depuse și cele patru amendamente de compromis redactate. Tack för ordet, fru ordförande. Jag vill helt och kort börja med att tacka skuggrapportören. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorilor fictivi din celelalte grupuri politice. Am uh, fost uh, foarte cooperanți și s-au depus uh, amendamente de compromis. Sunt compromisuri pe care le poate susține toată lumea. Există alte propuneri de amendamente, situația tineretului, situația învățării de-a lungul întregii vieți și așa mai departe. Nu cred că există materiale controversate. Cred că totul va decurge bine mâine. Mulțumesc. Există alte reacții? Doamna Harkin. Mulțumesc. Domnul Kreutzmann nu este prezent. Îmi cer scuze dacă am uh, spus despre o colegă că nu este prezentă și era în sală. Se pare că nu mai văd foarte bine. Domnul Kreutzmann nu este aici și mi-a cerut să fac câteva observații a spus că este pentru o politică industrială care se axează pe crearea condițiilor cadru adecvate pentru companii în Europa. Companiile trebuie să vadă care sunt tehnologiile viitorului și în ce produse și afaceri ar trebui să investiții. Mar piețele sunt cele care uh, oferă mecanisme pentru a trage foloasele de pe urma pieței interne și globalizării, IMM-urile trebuie să fie mai conștiente de beneficiile cooperării transfrontaliere și numărul de IMM-uri care beneficiază de susținere pentru a avea acces la noi piețe ar trebui să crească. Vrem să subliniem că partenerii sociali sunt cei mai bine calificați pentru a face ajustările necesare. Considerăm că este responsabilitatea statelor membre de a rezolva problemele sociale și de a obține recalificarea forței de muncă. Flexicuritatea și învățarea de-a lungul întregii vieți sunt foarte importante. În sfârșit, în ceea ce privește amendamentul de compromis B, um, propoziția referitoare la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și susținerea soluțiilor inovatoare, în uh, ceea ce privește această formulare, s-a considerat că este puțin prea restrânsă și prefede, preferă o abordare mai uh, generală. Vom mai discuta despre acest uh, subiect cu raportorul. Vă mulțumesc. Există alte cereri de intervenție? va trebui să examinăm toate aceste aspecte la momentul potrivit. Am avut foarte puțin timp la dispoziție, ceea ce a însemnat că amendamentele, proiectele de amendamente au fost uh, date în circulație. Nu am uh, a primit foarte multe reacții, însă vom încerca să găsim o soluție. Mulțumesc! Bon, euh, je comprends qu'il y a un accord sur les, les quatre compromis. Înțeleg că există acord pe cele patru compromisuri. Mâine vom vota. Comisia ITRE se va pronunța pe 13 ianuarie. Ajungem cu aceasta la punctul 8, unde analizăm cele 82 de amendamente. Uh, pe ce punct dorește Comisia să intervină, întreabă doamna președintă? Are cuvântul. Deci redeschidem punctul 7, spune doamna președintă. Mulțumim pentru faptul că ne dați cuvântul, ne permiteți să vorbim aici. Sunt de la DJ Enterprise și Industry responsabil cu comunicarea și politica integrată industrială. Susținem în mare propunerile dumneavoastră. Cu toate acestea, există două puncte care ar merita menționate doar pentru a ne asigura că implicările, implicațiile a ceea ce propune dumneavoastră uh, sunt uh, se ține cont de ele. În primul rând, uh, alinatul 3, n-am văzut amendamentele de compromis. Le-am citit doar pe câteva dintre ele. Vorbiți despre o schimbare în uh, industriile uh, bazate puțin pe carbon. Ne așteptăm de la, la uh, o îmbunătățire a um, eficienței din punct de vedere al uh, carbonului în uh, industrie în general și trecerea, cuvânt, ar uh, presupune mai degrabă o reducere în uh, Uniunea Europeană a industriei care consumă uh, energie multă, lucru care nu este mesajul cel mai potrivit, mai ales că aceste industrii mari consumatoare de um, energii sunt mult mai eficiente decât uh, eh, omologele lor din afara UE. Așa că nu cred că a trece de la asemenea industrii la industrii care uh, consumă mai puțin carbon ar fi uh, exprimarea bună. Este vorba de capacitatea de uh, producție a UE și uh, lanțul valorii este important, așa că cred că ar fi bine să um, analizăm puțin cuvântul acesta de shift, de trecere în propoziție. Apoi, în um, conformitate cu um, acțiunile pe care le facem în tehnologii, uh, cum ar fi în domeniul fotonic, microelectronic și uh, tehnologii de producție avansată, poate că ar fi cazul să luăm în calcul uh, mai multe tehnologii și nu doar tehnologiile de mediu, deși le uh, susținem, recunoaștem că joacă un rol important, dar mai există și altele la fel de importante. Este necesar să ne grăbim să creăm o piață pentru aceste noi tehnologii, în același timp să luăm măsuri astfel încât oamenii să poată să și utilizeze aceste noi tehnologii care apar, deci să aibă competențele necesare. În mare suntem mulțumiți de propunerea dumneavoastră, dar sunt aceste două puncte care ar merita să fie analizate mai în uh, detaliu pentru a ajunge la o precizie mai mare a formulării. Sigur că uh, propunerile dumneavoastră sunt foarte uh, serioase și este important să înțelegem toate aspectele legate de acest această problemă. Vă mulțumesc! Asta înseamnă, întreabă doamna președintă, se redeschide uh, dezbaterea? Vreți să schimbați shift-ul? Să luați uh, poziție? Vom ține cont de aceste puncte de vedere. Însă, consider că procedura a fost atât de rapidă împreună cu raportorul din umbră am fost de acord asupra acestor uh, soluții, dar în orice caz vom ține cont de propunerile e, uh, făcute și sunt convinsă că se va ajunge la consens pentru a înainta aceste propuneri. Acum, uh, votul pe uh, această opinie va fi mâine. Cred că dacă nimeni nu are nimic împotrivă, pe baza textului pe care ni l-ați prezentat, uh, mâine vom putea vota în cadrul comisiei. Avem o mică problemă pentru că în mod excepțional suntem înaintea programului, iar doamna Karima Delincă nu a ajuns în sală deși uh, punctul domniei sale este punctul următor pe agenda. Așa că sunt obligată să facem o pauză un sfert de oră. Deci ne vedem la 5:25. și cer scuze față de interpreți, dar uh, promit uh, că nu ne vom lungi mai mult după ora prevăzută pentru sfârșitul ședinței de astăzi. Bien, chers collègues, excusez-moi de cette méthode de travail qui n'est pas très agréable. Cer scuze pentru această metodă de lucru, nu totdeauna foarte plăcută, dar eh, ar fi fost greu să vedem care sunt amendamentele raportului doamnei Deli fără prezența domniei sale. Între timp a venit, deci ajungem și noi la punctul 7, îi dăm cuvântul pentru analiza celor 82 de amendamente la Comisia Cultură. Potenția, liberarea potențialului industriilor culturale și uh, creative. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, îmi cer scuze pentru întârziere. În primul rând, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și membrilor comisiei care au contribuit la cele 80 de amendamente pe subiectul atât de interesant cum este potențialul industriilor culturale și creative. Nu toți sunt francofoni, ne cerem scuze pentru aceștia uh, pentru propunerea doar în limba franceză a amendamentelor de compromis și mulțumim pentru înțelegerea și bunăvoința de care au dat dovadă. Am reușit să uh, avem uh, peste jumătate din amendamente. Comisia a vota mâine și vom ajunge la aceste compromisuri. În primul rând, am vrut să subliniem rolul important pe care joacă industriile în economia europeană și potențialul pe care îl reprezintă ele în, din punct de vedere al creării de locuri de muncă, dar și uh, realizarea uh, strategiei 2020 pe o societate bazată pe cunoaștere și inovare. Am vrut să subliniem specificitatea condițiilor relațiilor de muncă în acest sector, uh, mai ales aspectul legat de mm, discontinuitatea veniturilor și precaritatea relațiilor contractuale care este legat de sistemul de protecție socială, asigurări ehm, sociale. Vrem să îmbunătățim accesul tinerilor și celor vulnerabili și să încurajăm accesul tinerilor în acest sector inițiative și din punct de vedere al mobilității sau uh, a diversității culturale. Am subliniat rolul formării inițiale și continue de-a lungul întregii vieți într-un sector care se schimbă foarte repede. Uh, este vorba de o evoluție numerică, dar și întreprinderile mici și foarte mici care au nevoie de susținere prin uh, acces la fond european de microcredite am emis un aviz pozitiv pe celelalte amendamente care nu au fost incluse în compromis, dar care pot să îmbunătățească considerabil textul inițial, sublinind caracterul dinamizant al acestor industrii pentru inovare, ocupare și teritoriu. Subliniez amendamentul 42 a doamnei Costa și domnului Coferati cu egalitatea de șanse între bărbați și femei. Apoi, dreptul de autor. N-am vrut să abordăm acest subiect pentru că nu este de competența noastră, de aceea am uh, emis un uh, aviz defavorabil. Dar, în ceea ce mă privește, aș dori ca la nivel european să avem o abordare responsabilă în acest domeniu, pentru că este vorba de o bună remunerare și dreapta a uh, muncii artiștilor deriva actuală care întărește tot prea mult uh, dreptul de proprietate intelectuală poate să aibă efect invers și să pună, să stabilească uh, crea, inovarea și crearea, mai ales în ceea ce privește in, um, plățile directe. Vă rămân la dispoziție pentru orice comentariu și detalii legate de vreun amendament sau altul. Mulțumim, doamna Steinbeck. în guru, numele grupului SD. Mulțumesc, doamnei raportor. Cooperarea noastră a fost foarte fructoasă. Nu am nimic să adaug pe fond. Consider că este un lucru foarte bun că am lucrat pe acest raport. Cu toții suntem sensibili la un sector care încă nu este uh, prioritar, dar care are un mare uh, potențial. Domnul Pandasar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamna președintă, și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru activitatea domniei sale, mai ales pentru faptul că prin opt compromisuri a reușit să strângă părerile tuturor dovedește o mare putere de sinteză, mai ales faptul că comisia noastră poate să uh, aibă o mare putere de um, convergență. Aproape uh, toate sunt pozitive, vom uh, vota pentru cea mai mare parte dintre ele. Există convergență asupra punctelor fundamentale acestui, ale acestui raport. Factorul de dezvoltare creștere pentru Europa, dată fiind specificitatea activităților în acest domeniu. Cred că din acest punct de vedere, este bine ca protecția socială să fie mai puternică și să se coopereze mai mult la nivel internațional. Atât la nivel individual, cât și întreprinderile, companiile, firmele, dar și ambasadorii culturii trebuie să aibă legături între ei, în țările să fie bine legate între ele pe baza unor inițiative cuprinzătoare. Lucru extrem de important pentru acest uh, domeniu este, în același timp, important să fie ajutați cei care doresc să lucreze în acest sector, care ar trebui să fie susținut de noi toți, mai ales din punct de vedere al pregătirii. Reamintesc faptul că suntem foarte mulțumiți de uh, ce a făcut doamna uh, raportor, doamna Harkin. Mulțumesc câteva comentarii din partea domnului Starks, uh, raportor din umbră. Uh, felicitări uh, raportorului și mai ales uh, pentru faptul că s-a ajuns la compromis consideră că nu sunt dificultăți majore și după negocierile cu raportor ALDE poate susține amendamentele. Dar, totuși, uh, anumite precizări. La amendamentul 12, pe care nu îl susținem, accesul la cunoștințe și crearea de conținut este un aspect fundamental al drepturilor, uh, un aspect cheie al drepturilor fundamentale. Vă atrag atenția, de asemenea, nu știu dacă este important sau nu, în singurul amendament pe care l-am în engleză, e amendamentul de în paragraful original, numărul 3, la care s-a adus uh, amendament, utilizează cuvântul residences. Iar compromisul utilizează residences. Nu știu, pentru că residency care se termină cu Y, înseamnă altceva. Și uh, cred că s-ar putea clarifica acest aspect. La amendamentul 77 vorbim despre fonduri de uh, garantare și stimulente. Uh, care, despre ce vorbim aici. Cred că ar fi interesant să vedem despre ce, la ce se referă exact aceste fonduri de garantare. Doamna Stanuic. Amendamentul 77 este retras. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul. Doamna Deli are din nou cuvântul. Dragi colegi, aș vrea să vă mulțumesc pentru că munca aceasta este munca noastră, a tuturor. Vă mulțumesc că ați uh, citit și ați ajuns la acest uh, compromis foarte bun. Pentru a răspunde domnei Harkin, în ceea ce privește amendamentul 12, care stipulează că accesul la cunoștințe și la conținuturi creative este esențial, ne referim aici la accesul la cunoștințe, la cunoaștere. E vorba despre accesul la cunoaștere. Cred că toată lumea a înțeles astfel această formulare. Poate că s-a tradus prost în alte limbi. Bien. Există alte observații? În ceea ce privește observația domnului Harkin cu privire la alineatul 3, dacă citesc versiunea în franceză a alineatului 3, originală și compromisul, văd termenii reședință și ateliere de artiști. În franceză termenul nu s-a schimbat. Este rezidence și atelier de artist, reședință și ateliere de artiști. I'm, just referring to the original paragraph 3. Mă refer la alinatul 3 în limba engleză. Alinatul original 3 menționează cuvântul residences. Amendamentul tradus în engleză folosește cuvântul residences. Este un cuvânt diferit. Poate că nu este ceva foarte important, însă cred că este uh, ceva de menționat. Pentru că în engleză, în artist in residence, este altceva. Poate că cineva poate clarifica aceste lucruri. Cette dificulté linguistique. Vom ține cont de această dificultate lingvistică. însă versiunea în limba franceză este versiunea care are forță de lege în cazul în care se apelează la justiție. Dacă nu mai sunt alte observații la acest punct, îi mulțumim raportoarei și amintim că votăm mâine acest text. Comisia sesizată pe fond, Comisia pentru Agricultură, va vota pe 25 ianuarie ajungem la punctele 8-13 de pe ordinea de zi. Examinăm șase texte, pachet uh, cu privire la guvernanța economică, avem doi raportori și îi dau mai întâi cuvântul domnului David Caza, propun să se prezinte cele șase texte și apoi să se organizeze discuția globală. Să avem mai întâi un schimb de opinii fără textele scrise. Primele trei puncte, modificarea regulamentului privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv, al doilea text, cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre și al treilea, aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro. Grazie, signora President. <clears throat> Ehm, Mulțumesc. Uniunea Europeană încearcă să rezolve anumite deficiențe. Am reușit să rezolvăm problema absenței unei supravegheri adecvate a sistemului financiar, precum și problema supravegherii riscurilor macro și microsistemice. Am uh, reușit de asemenea să rezolvăm problemele agențiilor de uh, rating sau fondurile uh, de management alternative. Am reușit de asemenea să implementăm standardele de la Basel prin a treia directivă și am aprobat regulamente foarte stricte, printre cele mai stricte din lume. În ceea ce privește guvernanța economică, eram în urmă până când Comisia a publicat cele șase propuneri pe care le vom analiza în următoarele luni și săptămâni. Vom vedea cum sunt uh, strâns legate între ele economiile și cum uh, vulnerabilitatea uneia se transferă către cealaltă. Ar trebui să supraveghem finanțele statelor membre și să identificăm tendințele îngrijorătoare, dezechilibrele macroeconomice, bugetele naționale non-viabile și incapacitatea de a adera la pactul de stabilitate și creștere economică. Nu este suficient să identificăm aceste chestiuni, este esențial să dispunem de mecanismele corecte pentru a spori șansele de a preîntâmpina crizele. Trebuie să identificăm cea mai bună cale de a urmat. Misiunea noastră este de a ne asigura că tot ceea ce ține de ocupare și afacerile sociale se reflectă foarte clar în poziția finală a Parlamentului. În această comisie avem deja o bază solidă în avizul care stabilește poziția preliminară a Parlamentului cu privire la pozițiile legislative. Am căzut de acord în privința faptului că ar trebui să se supravegheze politicile de ocupare și această supraveghere trebuie să țină cont de efectele transfrontaliere ale uh, politicilor de ocupare. Vrem, de asemenea, să fie, consolidată uh, comi... să fie consolidată Comisia pentru Ocupare. Bugetele naționale trebuie să fie astfel structurate încât să se țină cont de necesitatea unei planificări pe termen lung. Sănătatea, sistemele de pensii și de sănătate trebuie să fie viabile, sănătoase și adecvate pentru toți cetățenii. Orice sancțiuni care ar putea să decurgă din nerespectarea pactului de stabilitate trebuie să nu includă um, fonduri uh, care să fie recuperate direct de la cetățeni. De asemenea, e nevoie de statistici corecte. Trebuie să discutăm despre cea mai bună formulare a acestor avize și trebuie să ne asigurăm că aceste puncte sunt uh, înscrise în raportul final. Doamnă președinte, uh, v-am uh, expus ideile și Cred că de acum înainte trebuie să vedem ce e ce mai bine de propus. Vom încerca să găsim cele mai bune soluții pentru raportul care va fi adoptat, nu doar de către comisie, ci de uh, sesiunea plenară a Parlamentului în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! stimate coleg. Aș vrea să prezint poziția comisiei noastre, după care voi da cuvântul reprezentantului comisiei, care reprezintă Direcția Generală FIN, și care ne va spune cum anume se va ține cont de preocupările noastre. O observație generală, înainte de a intra în detalii. În acest pachet, cu privire la guvernanța economică, se multiplică inițiativele și textele. Parlamentul European nu este sesizat decât în ceea ce privește componența comisiei. Știm că există o task force care a fost uh, care a adoptat concluzii adoptate de Consiliul European. Parlamentul European a hotărât pe bună dreptate să se concentreze și să dezbată, pornind de la cele șase texte care i-au fost transmise. discuția cu Consiliul va ține cont de ceea ce s-a elaborat până acum și în ceea ce privește cele trei texte pe care trebuie să vi le prezint, Aș vrea să îl menționez pe primul cu privire la ca o titlul exact consolidarea pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice. E vorba despre aplicarea pactului de stabilitate și trebuie să verificăm că se pot anticipa um, se pot anticipa contaminările de la un stat membru la altul. Nu cred că putem acoperi tot spectrul, trebuie să ne concentrăm asupra ocupării însă în spiritul a ceea ce a spus uh, ministrul, trebuie să ținem cont și de celelalte obiective ale Uniunii Europene. Obiectivele din strategia 2020, de exemplu, vor fi un element important de care trebuie ținut cont. Trebuie să vedem care sunt situațiile de deficit și care sunt uh, situațiile de surplus, pornind de la criteriile care vor fi preluate în indicatorii despre care voi vorbi peste o clipă. În ceea ce privește reformele structurale, au o influență asupra funcționării pieței muncii, asupra determinării pensiilor și va trebui să facem în așa fel încât Consiliul EPSCO să poate fi asociat la acest mecanism de supraveghere alături de Consiliul ECOFIN. Două alte texte pe care trebuie să vi le prezint. Textul cu privire la măsurile de execuție pentru a remedia dezechilibrele macroeconomice excesive. Este vorba despre două texte legate. Unul duce la examinarea dezechilibrelor macroeconomice în ansamblul lor și al doilea se concentrează pe țările din zona euro. Aș vrea să propun o serie de observații. Prima observație. Pe lângă referirea la articolul 121, ar trebui să ne putem referi și la articolul 148. Trebuie să considerăm că preocupările fac parte din dezechilibrele potențiale de ordin macroeconomic, preocupările legate de ocupare. Acest lucru se leagă de felul în care vor fi elaborați diferiții indicatori. Comisia noastră nu este competentă în ceea ce privește chestiunile fiscale, însă fiscalitatea joacă un rol important în acest dezechilibru macroeconomic. Fiscalitatea are o influență și va trebui să abordăm aceste chestiuni. În ceea ce privește indicatorii, care reprezintă elementul central, pentru că pornind de la aceștia vom putea sau nu observa o situație de dezechilibru și să aplicăm sancțiuni, vă voi face propuneri pentru ca rata ocupării și problema coeziunii sociale să fie dezbătute. Și pentru ca să se țină cont de ceea ce ne preocupă. Pentru că propunerea, așa cum ne-a fost uh, transmisă, prezintă o linie goală, practic. Propunerea din acest regulament transmite competența, competențele comisiei, comisie care se va consulta cu statele membre pentru a redacta acești indicatori. Parlamentul statelor membre vrea să fie implicat în elaborarea acestor indicatori. În ceea ce privește identificarea acestor dezechilibre macroeconomice, rolul care îi revine Parlamentului European este practic inexistent. Parlamentul European este informat atunci când se inițiază o acțiune preventivă Parlamentul este informat, însă nu există discuții elaborate, nu există referințe explicite la linie directoare ocupare și nu există referiri la consultările Parlamentului. În ceea ce privește mecanismul de sancțiuni care este prevăzut pentru aceste dezechilibre macroeconomice, Pe baza constatării dezechilibrelor macroeconomice, propunerea care se face este ca, în cazul unor dezechilibre macroeconomice în zona euro, pentru că sancțiunile nu se aplică decât în zona euro, se aplică deci o amendă care poate să ajungă la 0,1% din produsul intern brut de, din anul precedent din statul membru. Veniturile provenite din această amendă sunt redistribuite între țările care au rezultate bune și cred că sancțiunea aceasta are deci un caracter prociclic, ceea ce pune probleme inclusiv din uh, punct de vedere social, pune probleme pentru bugetele sociale și are consecințe asupra ocupării vă propun să introducem elemente care să echilibreze situația din punctul de vedere al ocupării. Acestea sunt elementele pe care voiam să vi le propun. Dacă colegii acceptă acest lucru, dau cuvântul mai întâi reprezentanților comisiei domnului De Ros, care este directorul general adjunct EGFIN, ne va spune cum anume, în cadrul EGFIN, cum anume aceste preocupări au uh, fost uh, avute în considerare și care este spațiul de discuție care există legat de preocupările noastre. Înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă spun că noi suntem foarte șocați de un lucru, ca și parlamentari, și anume că și în ceea ce privește procedura bugetară de care vorbește domnul Caza, apar multe indicații despre modul în care se fac aceste previziuni economice, dar foarte puține lucruri se spun despre calendarul preconizat. Am spus că a existat un acord aproape uh, guverna, cazii cu bazii privind uh, toate aceste lucruri, dar nimic nu se spune despre termene. Este oare vreun motiv pentru care există, pe de o parte, un acord guvernamental, pe de altă parte, șase texte la pachet și, pe de altă parte, un task force care nici asta nu știm cum va arăta și la ce rezultate va ajunge. Bună ziua, bună seara, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o. Foarte pe scurt, mă voi exprima asupra subiectului de față. Îmi pare rău că am venit uh, puțin târziu și n-am auzit prezentarea domnului Caza, primul raportor, dar voi discuta cu dânsul în bilateral puțin mai târziu, îmi va povesti despre ce este vorba și, bineînțeles, uh, puteți să mă abordați și pentru alte chestiuni legate de propunerile comisiei. Eu să fiu foarte succint ca să pot tocmai să, să, să preiau întrebări. Uh, o să încep cu recomandările dumneavoastră, doamnă președinte. Într-adevăr, Comisia a prezentat un pachet pe 29 septembrie și aceasta este nucleul discuțiilor de față și dialogul între dumneavoastră și Consiliu și noi. Uh, este clar că a existat un oarecare proces paralel cu task force lui domnului Van Rompuy, dar care acum a fost preluat de Consiliu și centrul de gravitate reprezintă în continuare textul Comisiei. S-au făcut multe lucruri importante de către Task Force, bineînțeles, sub președinția domnului Van Rompuy, dar aceste lucruri trebuie acum să fie transmise cu cetul Comisiei și, bineînțeles, și uh, Parlamentului. Uh, este vorba deci de pachetul din 29 septembrie care rămâne, după cum v-am spus, centrul de gravitate al discuțiilor și sper că am risipit ceva din temerile dumneavoastră. Înainte de a intra pe fondul problemei, vreau să vă spun că dezbaterea de față este din Parlament, de aici, din Comisia, dumneavoastră, din altele, este urmărită cu multă atenție de noi. Este o dezbatere deosebit de importantă. Uniunea Europeană trece printr-o perioadă aparte și piețele ne transmit un mesaj foarte puternic legat de capacitatea Uniunii Europene de a acționa în aceste momente grele, deci este foarte important să ne dăm seama cât de importantă este munca noastră în ceea ce privește guvernanța și cât de importantă este rapiditatea cu care încercăm să rezolvăm problemele. Și am văzut cum lucrurile s-au mișcat la fel de repede în ultimele eh, zile. Deci așa, în chip de introducere, vreau să vă spun că am urmărit cu interes discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, cu diversi colegi, uh, și deci, dumneavoastră, doamnă președinte, cu alți europarlamentari. Am discutat împreună, în bilateral, în grupuri, aici și în alte instanțe și până acum mesajele sunt mai degrabă pozitive. Sperăm să continuăm pe aceeași cale, să o ținem tot așa. Pe de altă parte, este clar că acest pachet al Comisiei are ca obiectiv principal Uh, a acoperi lacunele și slăbiciunile uh, sistemului european pe care le-am constatat în ultimii ani, inclusiv lacune de ordin juridic și, de fapt, ideea principală este de a acoperi uh, lacunele și desecrepirile de ordin financiar și macroeconomic care, pe care le vedem cu precădere în aceste momente de criză și chiar în ultimele zile am văzut cât de important este acest pachet de supraveghere a echilibrelor financiare în Europa. Deci, Comisia a hotărât la Consiliul din iunie să țintească trei elemente principale. Unul se referă la deficitul fiscal, dorim să întărim uh, uh, pactul de stabilitate și creștere, au existat propuneri, nu o să intru în detalii, le știți mai bine decât mine, deci nu are sens să intru în amănunt acum. Apoi, este vorba de a avea atât o acțiune de prevenire cât și de punere în aplicare a acestor uh, prevederi care să vizeze stăpânirea datoriei. Acest pachet fiscal are două elemente noi. Uh, unul se referă la noul cadru uh, și un element care lipsea din guvernanță până acum. Este vorba deci de acest cadru fiscal național un element nou care reflectă cumva ce se petrece la nivel european și este vorba de faptul că aceste norme europene uh, de fiscalitate să fie preluate în întregime la nivel național. Am avut discuții cu Consiliu și considerăm că este nevoie de o directivă aici. Marea majoritate a statelor consideră că este nevoie de o directivă pentru ca, într-adevăr, să ne asigurăm că aceste lucruri apar, într-adevăr, cadrele respective fiscale, deci la nivel național. Mai sunt, sunt și țări care au un sistem fiscal descentralizat. Pentru acestea este foarte important să existe o directivă care să introducă aceste norme, reguli și cadre legate de fiscalitate Uh, în toate sectoarele, în toate regiunile și așa mai departe. Deci, încă o dată, multe state doresc directivă, câteva încă nu, dar continuă discuțiile. Noi considerăm la Consiliu în general că e vorba de, va fi vorba de o directivă. Un alt mecanism important discutat și dezbătut este cel care se referă la acel automatism, dar el nu trebuie să fie unul orb. Am discutat, deci, de acea reverse majority și de modul în care se va desfășura, se va desfășura votul, mă refer la sistemul de sancțiuni. Avem un sistem de sancțiuni sancțiuni legate, deci, de pactul de stabilitate și creștere, sancțiuni legate direct de buget, este clar că va trebui să avem un, un mecanism aparte de sancțiuni introdus printr-un regulament aparte, un regulament separat de cel care vizează bugetul. Și aici mă refer la ce a spus domnul ca primul raportor, și anume că sancțiunile nu vor afecta sau nu vor afecta direct cetățenii uh, sau anumite uh, entități. Este vorba deci de a sancționa uh, statul respectiv și nu o anumită entitate privată, de drept privat. O altă chestiune se referă la dezechilibre, care au fost discutate și ele destul de mult. E vorba de un element nou și care trebuie să însoțească uh, Comitetul pentru Stabilitate, multă lume este implicată în aceste discuții, sunt uh, lucruri legate inclusiv de acel scoreboard, tablou de bord și de modul în care acesta va fi utilizat inclusiv de Parlament. Vreau să vă spun că acest tablou de bord uh, va conține o serie de indicatori care încă nu sunt puși la punct lucrurile, deci dezbaterea continuă, există discuții, negocieri la nivelul statelor, nivelul statelor membre, la nivelul para, Parlamentului. Ideea este de a avea un număr restrâns de indicatori, nu foarte mulți indicatori, pentru că apoi am ajunge la o complexitate prea mare. 8, poate 10 indicatori și uh, să fie văzut acest tablou de bord ca un fel de filtru prin care putem să vedem dintr-o dată care este situația într-un anumit stat membru, un fel de instantaneu și, bineînțeles, că există praguri maxime și minime pentru ambele ecuații propuse. E bine, acest tablou de bord poate să conțină mai multe tipuri de, colo- de culori, roșu, galben și așa mai departe și acest fel, sistem, să zicem, ca un fel de semafor ne avertizează cât de gravă este situația într-un stat membru și ce trebuie făcut. Încă o dată, nu este ceva automat aici, ci mai mult o orientare care ne este dată în ceea ce privește situația într-un anumit stat membru și pe baza acestui prim diagnostic se merge în faza uh, ulterioară. Această idee cu tabloul de bord a fost discutată la Consiliu, dar vreau să vă spun aici că Comisia deține prerogativa uh, de inițiativă unică și va putea, uh, bineînțeles, uh, declanșa procedura la nivelul statelor membre. Bineînțeles că Consiliul va fi, este ținut la curent, Parlamentul poate să intervină, însă nu trebuie să văduvim Comisia de această inițiativă. Bineînțeles că aceasta trebuie să fie făcută în cooperare și în consultare cu celelalte instituții. În ceea ce privește rolul Parlamentului, a, ați văzut că propunem ca acest tablou de bord să fie revizuit odată la trei ani, cam asta să fie baza de revizuire. De ce? Pentru că fiecare criză este diferită de cele precedente și deci dacă avem un tablou de bord sau prea rigid, s-ar putea chiar să nu ne ajute la următoarele crize. Ideea este ca acest mecanism să fie testat, folosit în fiecare an, deci de la an la an și pe măsură ce evoluția economiei este cum este, să putem să uh, modificăm acest uh, tablou. Deci, să nu fie ceva fix, ci unul în mișcare, în evoluție, care să poată să țină cont de evoluția economică și să ne, pre, să ne arizeze și de dezechilibrele viitoare, pentru că aceasta ne-am dorit noi în acest sistem. Uh, toate aceste chestiuni, bineînțeles că dorim să ni le discut, discutăm cu Parlamentul. Există un rol pentru Parlament, cu siguranță, însă acesta poate să îmbrace forme diferite. Sunt bineînțeles că gata să discut și cu Consiliu, cu siguranță, dar știu că mulți europarlamentari ar, dori să aibă aici ceva prin procedura de acte delegate și, practic, noi înclinăm spre ceva ca un rol mai informal și anume o informare permanentă în funcție de actualizarea situației. Este clar că aici sunt două viziuni diferite, diferite rămâne să le discutăm și tot ce vă spun acum încă este, rămâne totuși informal. Nu dorim ca procesul să fie mult prea greoi. Este clar că este o primă schiță și că nu e nimic bătut în cuie. Clar, Parlamentul trebuie să aibă un, uh, un rol, dar procesul trebuie să rămână unul fluid și când vine vorba de acest uh, tablou de bord, acesta trebuie să fie utilizat cu multă ușurință. O altă chestiune. Atunci când am prezentat pachetul uh, el uh, reflectă o parte din problemele legate de guvernanță, însă în ultimii ani au apărut și alte elemente. În ultimul timp v-ați referit despre acel, la acel uh, semestru european, s-au discutat lucruri acestea, acestea cu statele membre și propunem un mecanism uh, pentru anul 2011. Comisia lucrează și în funcție de uh, ancheta legată de previziunile de creștere economică. E vorba de o anchetă anuală pe care ne-am dorit-o. Uh, am dorit ca ea să apară cumva în o amonte la începutul anului și să dea orientări statelor membre în ceea ce privește politicile de urmărit pe 2011-2012. Deci e vorba pur și simplu de termenul scurt 2011-2012, elemente care ar trebui să fie apoi incorporate în programele de reformă ale statelor membre, care sunt obligate să prezinte aceste programe de reformă naționale până la sfârșitul lunii uh, aprilie, cel târziu, ideal la mijlocul lunii aprilie, ceea ce ar permite Comisiei să evalueze aceste programe și apoi să prezinte recomandări, recomandări integrate până la sfârșitul lunii iunie. Iată uh, mecanismul pentru acest uh, semestrul european. Uh, e prima dată când experimentăm acest lucru, învățăm din mers, dar cred că este foarte important să începem încă de pe acum, din anul uh, cu, în anul acesta ca să putem să avem o politică europeană mai orientată, mai ghidată în ceea ce privește anii imediat următori. Al doilea element principal se referă la uh, tabloul legat de stabilitate. REACH uh, um, acest, acest mecanism va intra în funcțiune începând de anul acesta și uh, statele membre sunt implicate uh, în mod direct. Exercițiul va demara uh, la începutul lunii 2011. De asemenea, avem două mecanisme de stabilitate și facilitatea financiară care sunt practic elemente din acest puzzle care uh, ne, ne, ne, ne permit să, să continuăm, să progresăm. Ultimul dintre acestea a fost adoptat chiar în timpul weekendului, deci vedeți că lucrurile se mișcă repede. În orice caz, acest mecanism permanent de stabilitate continuă să fie dezbătut și va face obiectul discuțiilor și la Consiliul de la 6 decembrie. În sfârșit, un alt element care vă interesează este uh, legătura cu uh, strategia Europa 2020. Comisia în luna martie a lansat, după câte știți, acest instrument atât de important, atât de cuprinzător de strategie politică și pe care acum îl declinăm, îl transformăm în diferite politici și, bineînțeles, acesta vizează și guvernanța economică, subiectul de astăzi, dar nu trebuie neapărat să includem sau să amestecăm Europa 2020 cu pachetul din 29 de septembrie. Acesta are uh, un accent pronunțat pe dezechilibrele fiscale și macroeconomice. Bineînțeles că trebuie să vedem în ce măsură cele două texte pot să se uh, sprijine reciproc, însă este clar că nu trebuie să pierdem din vedere accentul care este pus pe dezechilibrele macroeconomice, făcând trimitere la Europa 2020. Nu știu dacă, doamnă președinte, sunteți de acord sau doriți să intrați într-o polemică, dar știu că pentru multă lume uh, toate țintele din 2020 și obiectivele uh, ar trebui să se regăsească în pachetul de guvernanță din septembrie și nu credem că acesta ar trebui să fie obiectivul noi ne-am concentrat, după cum am spus, pe chestiunile financiare uh, uh, și de fiscalitate și stabilitate. Cu cât avem o stabilitate fiscală mai mare, cu atât aceste lucruri uh, duc la consolidarea economică. În caz contrar, se ajunge la dezastre și deci este clar că trebuie să învățăm din crize și prevenirea acestor dezechilibre este pur și simplu vitală. Vă mulțumesc foarte mult! Merci de cette euh, contribution. Euh, je vais... Euh, Mulțumim pentru această contribuție. Dăm acum cuvântul deputaților, doamna Turinen, urmată de doamna Martin. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, țin să spun comisiei că rapiditatea nu ne pune probleme. Din potrivă, suntem mulțumiți dacă considerați că trebuie să fim mai rapizi. Apoi discuția legată de documente. Ar trebui să fie gata în 2011 dar riscăm ca pachetul de ajutor pentru Irlanda să blocheze situația. Situația riscă să se agraveze, iar uh, speculatorii trec dintr-o țară în alta. Situația actuală este dramatică. Sigur că există standarde în vigoare, dar Înainte de a vorbi despre iunie, pentru ca totul să fie gata, avem deja de a face cu întârzieri. În ceea ce ne privește pe noi, verzii, considerăm că indispensabil pentru următoarele inițiative legislative, și mă refer aici la obiective, este că trebuie să garantăm o economie sănătoasă și viabilă cu Uh, surse de finanțare sănătoase. În al doilea rând, ocuparea forței de muncă și, în al treilea rând, să avem o economie prosperă și să dispunem de structuri bune de guvernanță economică. Sigur că e nevoie să modificăm uh, structura actuală. Cu toții suntem de acord asupra acestui punct. Este nevoie să se aducă modificări profunde. Până aici nu avem nicio problemă. Comisia, pe 29 septembrie, propunea măsuri care să ducă la o îmbunătățire a structurilor. Dar aș vrea să precizez anumite elemente de asemenea importante pentru noi. În primul rând, viteza. Ei bine, această viteză nu trebuie să fie factorul determinant care ar aduce impedimente asupra factorului social. Acest lucru este esențial. Din potrivă, suntem convinși că situația riscă să devină inevitabilă. E bine să reducem deficitele, dar să nu acționăm pripit fără să ne gândim la consecințele sociale care ar putea apărea. Apoi, la punctul 11 al ordinii de zi, și doamna președintă a spus uh, un lucru care pentru noi este esențial. Noi, verzii, considerăm că uh, trebuie să avem și stimulentele, nu doar obiectivul în față. Este important să avem o guvernanță economică care să nu prevadă sancțiuni în mod automat. Uh, trebuie să vedem în ce mod se pot aplica aceste sancțiuni. De exemplu, înghețarea fondurilor comunitare ar fi o posibilitate. Discuțiile acestea sunt uh, interesante. Apoi și indicatorii macroeconomici reprezintă un aspect important. S-a menționat faptul că în situația care în situație dificilă și Um, momentul în care avem un tablou de bord. Sigur, e important să fie bine elaborat, dar dacă vedem creșterea din Germania și modelul de export, permite anumitor țări să se dezvolte mai mult față de alte țări. Creșterea uneori stagnează, dar Europa în ansamblu său trebuie să vadă care sunt consecințele. Trebuie să urmăm uh, evoluțiile din diverse țări și să învățăm mai ales din urma exemplelor uh, pozitive. Avem o dezbatere asupra armonizării europene. Deocamdată acest lucru ne cam lipsește. Trebuie să creăm o mai bună armonizare a politicilor economice europene, pentru că altfel riscăm să vedem care sunt rezultatele. Proiectul prezentat de comisie, pachetul în sine, e bine, trebuie modificate anumite puncte pentru a ține cont și de principiul perenității sociale. Mulțumesc, spune doamna Harkin. Am câteva comentarii din partea raportului din umbră cu care nu sunt neapărat de acord, dar uh, am fost rugată să transmit punctul de vedere. Este în uh, favoarea propunerii Comisiei pe guvernanță economică și uh, subliniază importanța politicii economice și a unei creșteri economice care să creeze locuri de muncă consider că propunerea de regulament al Comisiei Uh, poate fi mai eficient uh, și uh, mai constrângător. Principiul majorității inversate este um, totuși trebuie să se stabilească consecințe mai stricte dacă un stat membru nu are disciplină bugetară. În plus, sancțiuni de la blam până la înghețare temporară a fondurilor europene și până la pierderea permanentă a fondurilor europene și impunerea unor sancțiuni financiare. Statele membre ar trebui să fie obligate să acopere plățile prin, uh, plăți, uh, prin bugetul național. În al doilea rând, avem nevoie de un uh, mecanism automat în care să nu se poată uh, interveni din partea statelor membre. Acesta este singurul mod în care se poate uh, asigura disciplina bugetară în statele membre și să se prevină probleme similare celor care au apărut în Grecia și în Irlanda, care să împovăreze și mai mult contribuabilul european. Mi-e și greu să citesc ultima parte, dar totuși sunt obligată să fac acest lucru. Încep și după aceea voi face un uh, comentariu dar întâi fac prezentarea. Problemele în Grecia și Irlanda sunt foarte diferite, ambele sunt serioase și ambele țări au mare responsabilitate în chestiune, dar chestiunile ar putea fi diferite. Ceea ce se întâmplă în Irlanda, dat fiind instituțiile financiare din Europa, multele uh, au investit în bănci în uh, Irlanda. Deci, iată o mare problemă. Dar mai sunt și alte țări, dar cu probleme diferite. Ne uităm la Portugalia, Spania și nu continui. Dar lista nu se oprește aici. Și cu cât înaintăm în discuții, cu atât devine mai înfricoșător. Dar, mă rog, dacă uh, ascultăm anumiți lideri uh, europeni, cum ar fi doamna Merkel, are alt punct de vedere asupra acestei probleme. Uh, în ceea ce o privește, este vorba doar de uh, o programare. Până la urmă, toată lumea se pare că vor fi obligați să plătească, dar uh, și contribuabilul trebuie să fie, uh, să, să aibă grijă de el. domnul Casa. Poate că n-am înțeles bine, dar uh, am înțeles că criza pe care o avem, uh, criza în care suntem cu toți, ar putea să ducă la un vârtej uh, să se pună chiar în discuție posibilitatea Uniunii de a reacționa. Nu vorbesc doar de viitor, ci și de uh, prezent. În viitor, mai ales, trebuie să uh, planificăm bine. O întrebare pe care o pun comisiei, dacă avem propunerile, este nevoie de uh, schimbări ale tratatului și în ce măsură și care sunt acestea. Dacă vorbim despre reverse majority și despre alte chestiuni, trebuie să recunosc că nu am citit uh, în detaliu documentele, pe unele le-am răsfoi, dar nu am avut uh, timp până acum. Oricum voi face acest lucru până la următoarea discuție. Uh, înainte de a trece la anumite detalii, știu că ne apropiem de sfârșitul ședinței, dar uh, dacă ne facem că nu vedem evidența, evidența este următoarea. Dacă um, arhitectura pe care o avem poate susține um, moneda pe care o avem și poate Uh, pe termen mediu și lung să facă euro să fie uh, să supraviețuiască? Poate că există și uh, idei bune și guvernanță bună, dar uh, pe termen mediu și lung uh, e fezabil, este sustenabil. Apoi, uh, domnul Caza s-a referit astăzi despre faptul că trebuie să ne asigurăm că sancțiunile nu îi afectează pe cetățeni. A vorbit despre pensiuni, asigurări sociale și asigurări de sănătate. Uh, Cred că va fi greu de uh, gestionat acest lucru și trebuie să facem ce putem maxim în, acest, uh, în această comisie. Dar cred că în final, indiferent ce facem, sancțiunile îi vor afecta pe cetățeni într-un fel sau altul. Chiar măcar mm, dacă nu vorbesc prea mult despre Irlanda. Deja um, sistemul nostru de uh, pensii Uh, cel puțin jumătate este afectat din, uh, de criză. Deci, în final, sancțiunile vor afecta um, uh, cetățeanul. Apoi, colegul de la, colega Verzi a vorbit despre um, anumite chestiuni asupra cărora sunt absolut de acord, le-ați explicat deja foarte bine și sunt de, le, susțin. Apoi, sancțiunile menționate, doamna Perez, de la um, uh, cei mai slabi din clasă până la statele membre cele mai fruntașe, ca să le numesc așa. Uh, cetățenii europeni vor reuși să susțină acest lucru, totuși. Apoi, cu privire la tabloul de bord, nu știu suficient despre el, dar pun această întrebare. Dat fiindcă economiile noastre diferă în cadrul Uniunii Europene din punct de vedere structural. Unii au surplus, alții au deficit. Cum va ține cont tabloul de bord de toate aceste elemente și ne va furniza analiza de care avem nevoie. Merci. Il nous reste deux minutes avec les interprètes puisque je leur ai promis. Ne mai rămân două minute cu interpreți pentru că le-am promis să le dăm drumul la timp, având în vedere că am uh, suspendat ședința timp de 15 minute. Vom continua eventual discuțiile în engleză. Le mulțumesc colegilor pentru contribuții. Este foarte important ca comisia noastră să se, prezi, să se pronunțe, pentru că dacă nu, la scara Parlamentului European, nu am avea niciun fel de reacție la preocupările piețelor. Ori trebuie să ținem cont de întregul policy mix, de capacitatea de creare de locuri de muncă și de rolul pe care îl au locurile de muncă în restabilirea echilibrului finanțelor publice. Cu permisiunea domnului de Ros, aș vrea să mai pun o întrebare și interpreții vor putea pleca după ce voi termina. Aș vrea să știu în ce stadiu se află dezbaterile din cadrul comisiei în ceea ce privește o eventuală revizuire a tratatelor, pentru că am văzut că acest scenariu era pe masa negocierilor, însă în ultima vreme am impresia că cu cât uh, vorbim mai pe ascuns, cu atât e mai bine. Dacă am putea să redeschidem tratatul de la Lisabona cu privire la guvernanța economică pentru a aborda punctul uh, acesta am transmite un semnal contraproductiv, exact în spiritul celor spuse de doamna Harkin. Dacă vrem să progresăm în ceea ce privește guvernanța economică, mai ales a zonei euro, trebuie să avem în vedere o revizuire fundamentală a tratatului. Aceasta, acesta este stadiul discuțiilor din Consiliu. Cred că este ultima întrebare pe care o pun